Colegi, anche se... Eh. Stimați colegi, cu toate că văd că nu suntem foarte mulți în sală, va trebui să începem. Am așteptat sfertul de oră academic și sper că vor mai veni și alți colegi. Stimați colegi, îi urez bun venit domnului John Bell, director pe bioeconomie la Direcția Generală Cercetare și Inovare la Comisia Europeană. El ne va prezenta starea actuală a faptelor în programul Food 2030. După cum știți, acest proiect este foarte important pentru comisia noastră. DG Agri și DG Cercetare colaborează deja în multe domenii pentru a promova aplicarea cercetării, inovării, a cunoștințelor și economiei digitale în teritoriile, în zonele rurale. O astfel de abordare strategică asupra cercetării și inovării în sectorul agricol este crucială pentru a asigura diversificarea și pentru a contribui la crearea unor sisteme de unor sisteme alimentare mai sustenabile, mai rezistente, mai competitive și mai responsabile. După prezentarea domnului director Bell, vom putea avea o dezbatere. Iar acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Bell pentru prezentarea sa. John, te rog. Multe mulțumiri, domnule Paolo de Castro. Dumneavoastră ați fost un colaborator de seamă în eforturile noastre. Inițiativa noastră a început la Milano, la Expo Milano, unde domnul Di Castro, alături de membrii din Parlamentul European, au colaborat cu Comisia pentru a găsi o metodă de a aborda problema cât mai bună. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a discuta problema azi. Astăzi vom discuta despre felul în care abordăm uh, problematica hranei din perspectiva cercetării. Eu sunt director pe bioeconomie la DG Cercetare și Inovare. Noi analizăm sistemul agroalimentar pe, peste o perioadă mai lung, pe o perioadă mai lungă de timp. Analizăm tendințele care se reliefează și încercăm să venim cu câteva concluzii. Astăzi discutăm despre programul Food 2030, încercăm să vedem care sunt nevoile și oportunitățile din sectorul agroalimentar până în 2030. În 2030 noi trebuie să avem deja o abordare sustenabilă. Voi vorbi despre politica de cercetare și inovare care analizează securitatea alimentară și nutrițională într-o perioadă în care trebuie să ne îndreptăm cu pași repezi către un sistem sustenabil. Voi încerca să subliniez câteva aspecte. Unul dintre ele este că sistemul agroalimentar este uh, în centrul uh, una dintre cele mai mari provocări cu care va trebui să ne confruntăm urmă, în, ca societate în următorii 20 de ani. În al doilea rând, ca să abordăm această problemă, cu toate că avem anumite domenii specifice de politică, de reglementare, trebuie să abordăm problema de, ca un sistem, de la fermă până în, uh, până în furculiță, de, în ceea ce privește uh, pământul și marea, zonele rurale și așa mai departe. Toți cei care lucrează în acest sector, în această industrie, trebuie să o facă într-o manieră mai inovatoare și să poată transfera cunoștințele. Și în al treilea rând, dacă dorim să ajungem acolo unde ne-am propus, dacă dorim să atingem obiectivele pe care ni le-am asumat, atunci va trebui să avem un nivel mai înalt de ambiție pentru cercetare și inovare, în așa fel încât să uh, furnizăm soluții și concluzii pentru cei care au nevoie să facă schimbările care se impun acolo unde trăiesc. Iar locul unde trăiesc acest oameni de multe ori este departe de Bruxelles. De multe ori este vorba de probleme de coerență a politicilor. Cei care ne ocupăm de cercetare și inovare la comisie nu suntem uh, foarte prezenți aici în procedura de codecizie. Noi însă trebuie să lucrăm îndeaproape cu colegii noștri care urmăresc simplificarea, modernizarea PAC și a celorlalte domenii, cum sunt fondurile de investiție și mai departe. Pentru început, aici aș dori să vă prezint un slide cu cei patru călărețe apocalipse. Este o furtună ideală. Nu ne dăm seama că sistemul alimentar de la fermă până în farfurie se confruntă cu foarte multe provocări. Trecem printr-o perioadă mare de probleme. După cum a spus domnul președinte Macron, nu avem un, o planetă B, nu avem marjă de manevră în momentul în care discutăm despre planete pe care trăim și pe care lucrăm și în ceea ce privește resursele biologice. În lunile care urmează, autoritățile bugetare vor lua anumite decizii importante, iar când intră în vigoare următorul CFM, vom avea doar 10 recolte rămase până în punctul în care trebuie să atingem obiectivele pe care le-am propus, adică două cicluri ale Parlamentului, două mandate sau 2,5 CFM-uri, uh, cicluri bugetare. Deci este la latitudinea noastră să vedem dacă chiar dorim să atingem aceste obiective. Și ce înseamnă acest lucru? În ceea ce privește schimbările climatice, după cum a reieșit de la Bonn, risipa alimentară este al treilea mare emițător de emisii de gaze cu efect de seră după China și SUA pe plan mondial. Deci risipa alimentară. O treime din hrana pe care o producem este risipită sau pierdută. Asta înseamnă că dacă ne-am putea reorganiza economia și societatea doar ca să abordăm fie numai această problemă a risipei, atunci vom putea rezolva o problemă majoră. La Katowice, în Polonia, vom analiza felul în care putem îmbunătăți sistemele agricole pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră sau să vedem cum stau lucrurile cu vremea. Oamenii nu conectează elementele disparate, însă pentru prima oară în Europa am avut un sistem uh, de uragane în nord-vestul, în, în zona Atlanticului, vreau să spun, iar acest lucru a avut un efect foarte grav. În același timp s-au um, preluat nisipuri din Sahara, au ajuns în sudul Europei și s-au creat uh, incendii devastatoare. Franța a pierdut o treime din recolta de grâu am constatat de asemenea că în anumite zone, um, zonele de uh, recoltă, um, cer scuze, um, perioadele de creștere a plantelor sunt diferite dar datorită schimbărilor climatice, dar atunci se schimbă și modelele de utilizare a resurselor acvatice. Deci, multe dintre presupunerile pe care lucrăm până acum se schimbă. În același timp, avem uh, o dublă povară a obezității și, în același timp, a foametei. De fapt, la nivel mondial avem mai multe persoane obeze decât uh, înfometate. În același timp, o proporție foarte mare de oameni depind de pescuit pentru a-și obține proteinele, însă în zonele respective se mișcă stocurile de pește, se deplasează în alte locuri. O mare parte a lumii este în dezvoltare și trece de la diete pe bază de amidon la diete pe bază de proteine și au nevoie de a obține de undeva aceste proteine. Mare întrebare este de unde vom obține aceste proteine pentru sistemele noastre de hrană și de nutreț. Apoi, energia și apa sunt foarte importante în sistemele noastre agroalimentare. Deci, dacă dorim să facem o schimbare de paradigmă și să hrănim cele 9 miliarde de oameni care vom fi cu toții în 2050, așa va trebui să facem niște schimbări majore. Și în același timp trebuie să facem față schimbărilor climatice, presiunii foarte mari, poverii foarte mari asupra solurilor. Să vedem care este legătura și cu ecosistemele unde au loc toate aceste schimbări. Biodiversitatea este amenințată foarte mult, mai multe specii de diverse niveluri sunt amenințate. Încă nu avem rezultate coroborate în mod sistematic, însă se pot întrevedea câteva tendințe nefericite în anumite zone din lanțul trofic pe uscat și în mări. Și pe măsură ce vom discuta despre sistemul uh, alimentar în prezentarea care urmează, să nu uităm că e vorba și de uscat și de mare. Așadar, avem foarte multe probleme în această furtună de plină. Avem nevoie și de abordare sistemică. Trebuie să schimbăm sistemele alimentare și să ajutăm pe oamenii care lucrează în aceste sectoare și sisteme. La Milano, cu domnul De Castro, știu că am constatat că una dintre concluziile pentru, din perspectiva globală, știu că să se veți întâlnire cu Africa, este că nu există securitate în general, fără securitate alimentară și nu există securitate alimentară fără securitate a hranei și a nutriției. Trebuie să îmbunătățim calitatea nutriției. Problema aceasta devine din ce în ce mai importantă în uh, zone din vecinătatea noastră, unde crește urbanizarea, dar fără sprijinul unui sistem uh, alimentar adecvat. Aici avem câteva obiective politice care ne încadrează eforturile. Noi încercăm să oferim rezultatele la care se așteaptă cetățenii europeni, fie că discutăm despre obiectivele de dezvoltare durabilă, obiectivele de schimbare climatică, obiectivele de investiții sau de ocupare a locurilor de muncă, constatăm că, indiferent ce, pe ce cifre ne bazăm, sectorul, adică lanțul agroalimentar, reprezintă unul din cinci locuri de muncă în Uniunea Europeană. Din orice unghi am privi acest, aceste probleme, unul din cinci europeni lucrează în acest lanț agroalimentar. Industria noastră este foarte mare, însă are investiții mult mai puține decât în SUA, de exemplu. Cel puțin un milion de oameni lucrează în uh, agricultură, în agricultura primară și uh, industria alimentară este cea mai mare agricolă, um, industrie producătoare din Europa. Nu discutăm despre aceste locuri de muncă, 4,5 milioane la număr, decât când apar probleme. Însă, în același timp, trebuie să ne dăm seama că apar modele noi de afaceri care pot uh, reprezenta o problemă pentru toți acești lucrători. 6% din PIB-ul nostru și o bună parte din exporturile noastre sunt uh, alimente. Ceea ce a făcut Airbnb pentru hoteluri se va întâmpla și în domeniul agriculturii prin intermediul noilor modele de afaceri. Așadar, există o mare lacună în ceea ce privește investițiile. Este o provocare și în ceea ce privește inovarea pentru noi toți. Am să revin asupra acestor aspecte un pic mai încolo. Voi vom discuta despre finanțarea programelor și resursele bugetare, însă acum aș dori să spun că sunt schimbări majore în felul în care sunt uh, produse alimentele valorificate acestea și, trans- și uh, livrate consumatorilor. Acest lucru se va schimba din ce în ce mai mult în următorii ani. Alimentele se vor, vor fi din ce în ce mai personalizate, vor face obiectul unor sisteme de producție cât mai digitalizate, modele de afaceri bazate pe mediul digital din ce în ce mai mult, iar supermarketurile de la marginea orașului vor fi înlocuite cu modele la fel de dinamice ca și cele din alte domenii. Deci trebuie să fim pregătiți. Apoi mai sunt uh, anumite mm, probleme în alte domenii. De exemplu, informațiile, datele din sistemul alimentar. Cine le deține? Cine le va gestiona? Așadar, pe de-o parte, avem anumite angajamente politice pe care ni le-am asumat, avem un interval de timp, pe de altă parte, foarte scurt pentru atingerea acestor obiective. Food 2030, așadar, este încercarea noastră de la Comisie să uh, structurăm uh, sistemul nostru alimentar în așa fel încât să-l pregătim pentru viitor, în așa fel încât el să fie cât mai sustenabil, rezistent și să ofere instrumentele necesare actorilor din domeniu. Noi avem uh, aici un cadru de cercetare și inovare pentru hrana și alimente. Analizăm uh, întregul lanț de la fermă până în farfurie, atât pe uscat cât și în mediul marin, și avem câteva priorități. Nutriție, climat, circularitate și inovație. Toate aceste patru priorități sunt uh, conexe. Încercăm prin aceste priorități să oferim o oarecare structură răspunsului nostru, să ne asigurăm că el poate fi uh, replicat la o scară mai largă, să ne asigurăm că ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie de uh, răspunsuri și rezultate și încercăm să conectăm mai bine diversele elemente din sistem. Dar e vorba și de locul unde efectiv locuiesc și lucrează oamenii în cad- din cadrul acestui sistem. Încercăm să vedem cum putem interconecta regiunile. Știu că la Milano exista acel pact al uh, politicilor alimentare urbane. În Łódź, în Polonia, avem săptămâna aceasta o, un alt eveniment pe această temă al alimentelor. Și în ultimul rând, toate aceste domenii de politică trebuie să fie consistente, coerente unele cu celelalte. CFM-ul ar trebui să fie să țină seama de toate aceste aspecte reforma PAC trebuie să țină seama de transferul tehnologiilor și de inovare. Trebuie să fie mai bine țintite acele părți ale economiei unde nu, unde nu există oportunități de investiție destul de mari la ora actuală. Să trecem rapid prin câteva dintre slide-uri cu câteva exemple. Ce rezultate putem avea pentru sistem? Câteva exemple, deci lucruri care deja se, sunt în curs de desfășurare sau vor fi finanțate prin sistemul Uniunii Europene. Fotosinteza, de exemplu. Eficiența fotosintezei ar putea fi îmbunătățită. La ora actuală avem 1% eficiență și dacă am trece la 2% eficiența fotosintezei, am rezolvat instantaneu toate problemele de eficiență ale lumii. Și aici este o, avem o problemă dificilă, avem nevoie de cele mai uh, luminate minți. Alternative pentru carne, încă un exemplu. Indiferent ce părere aveți despre carne sau șeptel, există alternative pentru carne. Sunt anumite alternative pentru proteine care sunt dezvoltate în laboratoare și pot fi replicate pe o scară mai largă și pe viitor ar putea fi utilizate ca alternativă la carne. Deci există metode uh, diferite de a obține proteine. Un alt exemplu, există noi feluri de a face legătură între sistemele de producție de alimente, sistemele acvaponice, sunt uh, un experiment în SUA și în anumite părți din uh, Europa, E vorba de acvacultură și rezultatele din acvacultură, adică anumite rezultate, secund- substanțe secundare din acvacultură să fie folosite pentru anumite grădini, sisteme de felul acesta, grădini de cartier. Cred că și în Bruxelles avem un astfel de experiment. Nutriția personalizată pare ciudat pentru oameni, însă ne apropiem de microbiom, o mare revoluție a științei. E vorba de un lucru pe care noi îl putem închepui acum o generație. În... Ne dăm seama că fiecare bacterie din fiecare ființă vie are un anumit ecosistem și fiecare ființă umană are un microbiom personal. Dacă înțelegem mai bine acest uh, microbiom, putem ajunge în punctul în care suplimentele alimentare ar putea fi verificate și legate de nevoile specifice ale fiecarei persoane. De exemplu, dacă ai o alergie la alune, poți să îți uh, creezi propria hrană acasă, în așa fel încât să te hrănești adecvat. Chestiunile acestea sunt uh, în perspectiva noastră. În același timp, avem, de exemplu, și 50 de milioane de persoane în Europa, 15 eh, milioane, îmi cer scuze, de persoane în Europa care au probleme cu deglutiția. Și atunci, în acest domeniu, printarea 3D ar putea să ne ajute să se printeze un fel de hrană care este nutritivă, dar nu are aceleași probleme cu textura sau probleme care cauzează probleme cu deglutiția toate aceste milioane de persoane persoane care au această condiție sau sunt în spital și nu pot uh, înghiți din diverse motive. Iată, deci foarte multe perspective foarte interesante și din multe puncte de vedere este important să se înțeleagă mai bine problemele de nutriție pentru anumite categorii de persoane aflate în anumite situații. persoanele bolnave, persoanele foarte tinere, mamele și așa mai departe. Și în același timp, trebuie să ne gândim și la dezvoltarea, de exemplu, a dietei africane. Cum putem găsi noi surse de proteine pentru țările în curs de dezvoltare? Nu e vorba doar despre tehnologii, în sens strict. E vorba de aducerea tehnologiilor pe piață și aici ne ajută foarte mult fondurile pe care le-ați acordat dumneavoastră. Pe acest diapozitiv aveți o listă de domenii în care încercăm să găsim soluții noi. De exemplu, ce facem în ceea ce privește oceanele? Testăm plantele bazate pe macroalge care pot uh, absorbi dioxidul de carbon și apoi pot fi utilizate în rafinării costiere pentru a se obține alte substanțe. Avem o inițiativă de 3,7 miliarde de euro prin care se face legătura în anumite ozine între sistemele rurale alimentare, în așa fel încât să se obțină anumite fluxuri de venituri pentru agricultori. În aceste ozine se transformă, de exemplu, chestiuni cum ar fi scaietele în biolubrifianți, biocombustibili, biocosmetice, biocosmetice, Adică, îmi cer scuze pentru bioplastice, avem în curând uh, un uh, proiect pilot care se bazează pe lactate. Toate aceste lucruri vor fi esențiale pentru zonele rurale în viitor. Întrebarea centrală este dacă fermierii vor fi niște simpli participanți sau uh, chiar actori principali în acest domeniu. Apoi agricultura urbană este în creștere mai ales în China. Iarăși, întrebarea centrală este aceea de a obține mai multe proteine. Dar deci se întâmplă foarte multe lucruri, lucrurile sunt în uh, evoluție, se caută uh, soluții pentru problemele cu care se confruntă acest sector Uh, agricol, avem în fața noastră cea mai mare provocare de la Revoluția Industri- uh, Industrială prin care am trecut, însă cred că există un potențial de inovare în acest uh, sector pentru a putea pentru a face față acestor provocări. Și um, este un sector care trebuie să fie sprijinit. După cum am spus, mai avem 10 recolte până în din început uh, cu anul 2020 pentru a transforma acest uh, sector. Activitatea Parlamentului European de la expoziția de la Milano a fost uh, importantă. Am organizat diferite evenimente pentru a mobiliza reprezentanții uh, acestui sector și Anul viitor, împreună cu președinția bulgară, vom uh, organiza un, nivel, un eveniment la nivel înalt la Plovdiv între 21 și 22 iunie 2018. Aș dori să mulțumesc și uh, doamnei uh, Măghinis pentru sprijinul oferit la evenimentele trecute. Vom avea o zi mondială a alimentelor în anul 2018 în urma unei inițiative a Parlamentului European și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări pe care le-ați avea pentru a discuta găsirea soluțiilor necesare. După cum știți, alimentele este uh, alimentele reprezintă limba comună neoficială al, a Uniunii Europene și dacă Uniunea Europeană nu îi, uh, nu îi sprijină pe oameni din punctul de vedere al alimentelor, din punctul de vedere al um, alimentelor pe care le consumă uh, europenii, dacă nu permite o egalitate de șanse din acest punct de vedere între est și vest, uh, cetățenii se vor aștepta să facem totuși mai mult din punctul de vedere al investițiilor pe care le avem. Mulțumesc pentru atenție, m-am lungit puțin uh, mai mult decât cele 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult. Molto bene, grazie, grazie davvero, direttore eh, John Bell. Gra- Vă mulțumesc, mulțumesc lui John Bell pentru această prezentare. Este un subiect foarte important și cred că prezentarea dumneavoastră ne va permite să avem un dialog deosebit de interesant. Și acum, și acum aș dori să dau cuvântul colegilor. Inovarea nu trebuie să fie în opoziție cu tradiția și de fapt, dacă este să ne, să ne gândim bine, tradiția, tradițiile din, tradițiile din sectorul agricol nu reprezintă decât uh, inovări uh, uh, care au funcționat foarte bine. Doamna Măghines este prima care are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, îți mulțumesc, John, pentru această prezentare. M-a impresionat ce a spus dumneavoastră, domnule președinte. Tradiția este o inovare care a avut succes. Cred că este o perspectivă foarte bună. Mă bucură activitatea lui John Bell și cred că mm, mulți din mm, membrii comisiei, pentru mulți din comisiei agri este important, uh, sunt importante aspectele concrete pentru oamenii de la fața locului și uh, ați putea să ne spuneți care sunt uh, trei chestiuni concrete pe care, cu care poate contribui comisia agri pentru ca ideile pe care ni le-ați prezentat să devină realitate pe teren, la fața locului, în al doilea rând. Uh, Discutăm, examinăm acum posibilitățile de a modifica politica agricolă comună și aș dori să vă întreb dacă um, ați reflectat asupra modificărilor care ar fi utile, modificărilor la politica agricolă agricolă sau la alte măsuri politice care privesc uh, agricultura. Și în al treilea rând, aș dori să mă refer la rolul statelor membre. Înțeleg că unele uh, fac multe chestiuni, altele mai nimic. Deci uh, există bune practici pe care putem să le dăm exemplu, pentru că trebuie, acest exemplu ar fi uh, utile pentru a convinge lumea că lucrurile sunt posibile, de exemplu când vine vorba de economia circulară și apoi uh, măsurile, modif- abordarea dumneavoastră va fi durabilă din punct de vedere economic. Mulțumesc, mulțumesc. Um, Merit, Domnul Agnew are cuvântul. Îmi cer scuze pentru faptul că am uh, ajuns atât de târziu. Uitasem că începem cu o jumătate de oră înaintea momentului normal. Uniunea Europeană importă 13 milioane de tone de soia care s-ar putea să fie modificată uh, genetic. Dezbaterea este privind uh, securitatea alimentară și există această lacună, nevoia de a importa uh, atât de multe proteine. Și poate Uniunea Europeană ar putea să producă mai multă soia, de exemplu, dacă ar, ar accepta organismele modificate uh, genetic. Și această tehnologie, de exemplu, ar ajuta cu randamentul culturilor și există multe exemple din acest punct de vedere, însă um, acțiunile de lobby ecologiste au înspăimântat lumea uh, vis-a-vis -vis de acești noi, uh, aceste noi uh, tehnologii. Deci dacă este ceea ce mă îngrijorează pe mine, dacă o companie multinațională amenință cumva că va face profituri, este ceea ce îi va înspăimânta pe uh, ecologiști. Îți mulțumesc, Steven. Domnul Flanagan, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare fascinantă care ne dă speranțe și ne oferă destul de multe idei. Ați menționat uh, faptul că 4 milioane de oameni sunt activi în uh, sectorul alimentar. Um, v-ați gândit la ce se întâmplă cu automatizarea și impactul acestui uh, fenomen asupra um, um, agriculturii. Puteți să vedeți foarte multe videoclipuri pe YouTube, pe, pe internet despre ce înseamnă automati- acest proces, fenomen al automatizării. Uh, drone care sunt folosite, tractoare care uh, Uh, nu mai au nevoie de șofer și așa mai departe. Deci care va fi viitorul pentru uh, agricultori? Eu am încercat să discut cu fetița mea despre acest fenomen și am, m-a întrebat uh, ce va, cum va arăta un uh, agricultor pe, pe viitor. Sandra. Uh, uh, Înainte de toate, doream să vă întreb ce se întâmplă cu fermierii și fermierele în toate, în toate aceste proiecte și toate aceste cercetări. Eu am impresia aici că toată lumea recunoaște că avem într-adevăr o problemă, o problemă foarte gravă, schimbări climatice, cu consecințe grave, dar am impresia că în loc de a studia ceva ce să demonstrat că funcționează, în loc să punem bani acolo unde știm deja că funcționează, în agro, în uh, ecologia agriculturală, încercăm să insistăm din ce în ce mai mult pe alte sisteme, în care încercăm ca producția agricolă să fie din ce în ce mai dependentă de tehnologia avansată, să fie din ce în ce mai scumpă pentru agricultori. Eu aș dori să-mi spuneți dacă vă gândiți cumva să eliminați agricultorul și agricultoarea din schemă, să concentrați totul în în scheme industriale foarte complexe de obținere a alimentelor și de substituire a alimentelor. Mie mi se pare foarte ciudat. Și apoi ar trebui să-mi spuneți mai multe lucruri despre perspectivele dumneavoastră pentru Africa. Eu sunt dintre cei care consideră că ar trebui să lăsăm țările africane să-și producă propriile alimente. Am impresia că aici dăm uh, degeaba din banii contribuabilului european pentru a găsi soluții pentru Africa dar fără populația africană. Și atunci aș dori să-mi spuneți mai multe detalii despre acest lucru. Mulțumesc. Bine, grație. Să nu și sunt altri... Mulțumesc dacă niciun alt uh, coleg nu mai dorește să adreseze vreo întrebare domnului director John Bell. A, nu? Doamna Petty, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Și aș dori să vă mulțumesc și pentru prezentarea dumneavoastră, domnule Bell. Aș dori să vă rog, dacă este posibil să ne explicați pe scurt următoarele. Ați afirmat că este posibilă crearea unor noi locuri de muncă în, în acest uh, sector în ce sector anume și de câte locuri de muncă ar fi vorba. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Petir. Albertes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru această prezentare vis-a-vis -vis de care am câteva întrebări. Foarte des ați uh, amintit schimbările climatice. De curând am uh, discutat cu un uh, profesor care cunoaște foarte bine acest subiect, care uh, m-a, întrebat de ce ne temăm atât de mult de încălzirea uh, climatică, nu de schimbările uh, climatice, pentru că dacă dacă se ajunge la o încălzire globală, uh, zona se, se vor schimba caracteristicile vegetației în uh, emisfera nordică Uh, se vor uh, putea uh, cultiva anumite plante tot mai înspre nord. Deci unii vor avea, unii vor avea de, de pierdut, alții vor avea de, de, de câștigat. Și apoi o, o concentrație mai mare de dioxid de carbon în atmosferă duce la o mai uh, rapidă creștere a plantelor, uh, de exemplu. Cred că au existat și alte perioade istorice în care temperatura era mai uh, ridicată decât uh, astăzi. Apoi, aș dori să întreb uh, ce se, care sunt măsurile luate de comisie pentru a utiliza mai bine resturile alimentare, de exemplu pâinea care este învechită puțin, um, cu câteva zile ar putea fi folosită pentru în calitate de furaj, pentru a uh, hrăni animalele. Există milioane de oameni care suferă de foame în zilele noastre, însă acest lucru se explică datorită uh, unor uh, deficiențe a producției agricole, ci a distribuirii uh, alimentelor. Deci aș dori să știu care sunt măsurile concrete din partea Comisiei pentru a combate sărăcia globală. Mă bucură faptul că ne-ați prezentat uh, perspectivele de viitor, însă eu cred că dispunem acum deja de resurse imense pe care le putem folosi mult mai bine. Mulțumesc tuturor colegilor. Cred că domnul uh, John Bell, directorul John Bell, uh, va reuși să uh, răspundă acestor întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. De unde să încep? Mi, s-a, mi se pare o <laughs> afirmație foarte bună. O să vă citez cu tradiția, este o inovare de succes um, cele mai trei importante aspecte din punctul meu de vedere pentru uh, Parlamentul European sunt uh, următoarele. Trebuie să mărim foarte mult investițiile în uh, acest uh, sector al economiei. Dacă ar fi să facem o comparație din punctul de vedere al, al proiectelor finanțate cu fonduri publice în acest sector, suntem mult în urma Uh, Statele Unite ale Americii, Japoniei și așa mai departe. Nu este vorba de cum dorim să folosim aceste investiții. Știm că trebuie să digitalizăm mai mult comunitățile rurale, trebuie să permitem agricultorilor, fermierilor să aibă acces la cunoștințele de care, de care au nevoie Uh, apoi, cum va arăta agricultura uh, viitorului? Vor fi doar mari exploatații uh, agricole? Nu, tehnologia nouă va permite o localizare, o relocalizare a, agri- a agriculturii. Nu va mai fi nevoie de concentrarea în mari exploatații sau mari fabrici agricole se va, vor fi viabile diferite modele de producție uh, locale de, de mici uh, dimensiuni și trebuie să profităm de toate instrumentele de care dispunem pentru a moderniza agricultura europeană și cred că pentru prima dată după Revoluția Industrială avem această ocazie de a reflecta la ce ne dorim. Deci investițiile sunt uh, prioritare. În al doilea rând, este important să diseminăm informațiile din uh, cunoștințele din laboratoare în rândul celor care au nevoie de ele și pentru acest lucru uh, este nevoie de câteva chestiuni, unele care țin de competențele Uniunii Europene, altele nu. Discutând despre modernizarea uh, politicii agricole comune, suntem implicați în această dezbatere și ne-am întrebat cum putem face ca rezultatele, te- um, tehnologiile uh, noi să se reflecte în instrumentele care vor fi folosite de agricultori. Deci să aibă loc un fel de, de transfer al uh, informațiilor, al cunoștinților în, înspre uh, oamenii care au nevoie, nevoie de ele. Și acest uh, transfer cred că va fi accentuat în noua politică uh, agricolă comună. Ieri m-am întâlnit cu unii uh, cu câțiva antreprenori tineri care doresc să intre în domeniul agricol, însă mi-au spus că au dificultatea de a avea acces la uh, Mm, uh, la informații la fel de ușor ca și tinerii din zonele urbane, de exemplu. Uh, în al uh, treilea rând, am folosit termenul bioeconomie înainte. Comisia tocmai a revizuit publicarea făcută pe acest subiect în anul 2012 și vom actualiza strategia privind bioeconomia. Însă este vorba de, de o tranziție și aici înspre furnizarea unui set întreg de instrumente pentru uh, regenerarea zonelor uh, rurale din toate punctele de vedere, nu doar a producției agricole, dar și a uh, obținerii de energie regenerabilă, astfel încât uh, valoarea să fie generată și să rămână în zonele rurale val, uh, acest aspect este important, să păstrăm valoarea generată în uh, comunitățile respective. Și avem această uh, oportunitate. Există drone și așa mai departe mm, care ajută acum în, în agricultură, însă se pune întrebarea cum vom reuși ca această valoare generată în comunitățile respective să rămână acolo. Și ce se întâmplă este de fapt că înțelegerea uh, valorii respective um, se va schimba, este uh, trece printr-o transformare. Oamenii cred că ideea uh, capitalului uman face parte dintr-o, dintr-o anumită ideologie politică, însă dacă oamenii ar vedea ce se întâmplă dacă resursele sunt bine gestionate, dacă, dacă valoarea uh, Um, devine una uh, durabilă, uh, vor accepta această transformare. Se pune întrebarea dacă vom face această transformare în uh, Europa sau um, va rămâne o transformare, o transformare caracteristică doar pentru China, de exemplu, și Europa va rata din nou un trend, să spun. Deci Tocmai de aceea insist pe această idee. Deci, investițiile, transferul cunoștințelor și oportunitățile reprezentate de bioeconomie. Modernizarea PAC este de asemenea importantă, demonstrarea funcționării acestor idei de asemenea și există rețele foarte importante care permit Uh, aceste contacte între agricultori și noile tehnologii. Există noi idei, crearea unui program Erasmus, uh, extinderea programului Erasmus, de exemplu, dincolo de cadrul uh, său de funcționare de acum. Domnule Agnew, Vă referați la o problemă extrem de acută, deficitul de proteine. Ce facem noi în cercetare și inovare? Noi nu suntem responsabili de cadrul de reglementare, nu suntem responsabili de decizia democratică de statele membre. Pentru dumneavoastră cercetare una, pentru noi e altceva. Însă, categoric există un deficit serios de proteine în multe părți ale lumii și încercăm să găsim surse alternative de proteine. De exemplu, microalgele, uh, comunitățile din uh, zona de coastă care au avut atât de suferit uh, de pe urma scăderii cotelor de pescuit au posibilitatea de a uh, colecta aceste alge prin forme de acvacultură realizate în zona de țărm, dar și mai în larg. Se pot crește diferite tipuri de alge, diferite tipuri de proteine ar putea fi obținute și există de asemenea metode de reciclare a proteinelor existente deja în sistem. Și asta ne duce la întrebarea domnului Flanagan. Uh, Eh, eu nu sunt orășan, dacă ies din oraș eh, mi se face rău, însă familia la origine suntem țărani și așa că vă înțeleg perfect. Cum, cum vor fi fermieri în viitor? Ideea e că intrăm în centrul, în secolul biologiei, că ne place, că nu ne place. Și înțeleg că evoluțiile științifice îi sperie pe mulți, însă va trebui să avem un dialog social, să vedem în ce direcție va merge sistemul nostru agricol și alte sisteme. Cred că automatizarea, robotica, dronele, Uh, vor exista, vom avea proceduri care tot mai mult o să se bazeze pe date, pe informații, va fi posibil să centralizezi fluxuri de date referitor la flux, uh, la, la, la sol, la uh, comportamentul soiilor de plante, la natura solului, la fluctuațiile în vreme și toate acestea sunt centralizate, dar fermierul rămâne acolo în nodul decizional. Și la fel va rămâne importantă hrana generată local. Însă modernizarea agriculturii va genera locuri de muncă și în restul uh, uh, sectorilor economice, în industrie, în automatizare și mai departe. Însă, clar, fermierii nu-și vor pierde rolul important. vorbeați despre agroecologie. E bine, în ceea ce ne privește, noi vrem să ne asigurăm că există un portofoliu de soluții din care se poate alege. De exemplu, ne ocupam de un proiect uh, referitor la soiurile vechi de grâu, de exemplu, care n-au mai fost plantate de multă vreme. Și noi am vrut să învățăm din experiența trecutului, din experiența acelor soiuri și varietăți care nu au mai fost folosite de multă vreme, dar care ar putea acum să se dovedească soluția la problemele prezentului. În materie de rezistență, de exemplu, la parazit sau boli. Apoi mă întrebați în legătură cu schimbările de climă. Uh, toată lumea știe că planeta o să ducă bine. Problema ar putea să o aibă cele 9 miliarde de locuitori. Da. Aici, oricum, e o combinație de factori. Dacă se întâmplă să fii la locul potrivit, la timpul potrivit, ar putea să meargă bine. Am văzut în, în Polonia, nu de mult, și am văzut acolo realitatea tradusă, uh, uh, cuvintele dumneavoastră traduse în realitate. Uh, au dispărut unele probleme, acum au apărut altele, pentru că începe să fie apa o problemă, deci, încă o dată, e o combinație de probleme. Nu vorbim doar de schimbările de climă și de vreme. Vorbeam de uraganele pentru care, am pentru, pe care am avut pentru prima dată în Europa. De ce le-am avut? Deoarece apele din Atlanticul de Est s-au uh, încălzit până la 36 de grade. Dacă oceanele ajung la 36 de grade la adâncimea de 50 de metri, se formează un uragan. Asta dincolo de schimbările de climă. Încălzirea globală încălzește apa, apa caldă creează acest sistem care generează un uragan și care a ajuns și în partea de est a Atlanticului, a afectat Sahara, a provocat incendiile din, din Portugalia și așa mai departe. E o combinație de factori. Or, oricare ar fi poziția noastră, trebuie să înțelegem că oamenii de știință ne spun avem nevoie de un portofoliu de soluții multiple la dispoziție. În programul anunțat săptămâna trecută am inclus o inițiativă de amploare referitor la solurile din Europa. Punem la oaltă tot felul de instituții de cercetare, încercarea de a vedea cum am putea regenera aceste soluri. Spre deosebire de altceva, odată ce un sol s-a deteriorat, s-a dus, e gata. Mă întrebați și despre risipa de alimente. Uh, face multe lucruri din acest punct de vedere. Odată încercăm să asigurăm existența unor sisteme circulare în toate procesele pe care le elaborăm. Deci, tot ce se poate califica pentru finanțare sub politica agricolă comună sau fondurile structurare. Ideea e ca deșeurile să fie redirecționate, pentru ca toți nutrienții fosfații să fie readuși într-o manieră sigură și refolosiți va fi nevoie de un regulament. Știți că există acest regulament privind deșeurile, există alte regulamente privind deșeurile alimentare, însă încercăm să găsim tehnologii sigure care să permită separarea acelor materiale care s-ar putea să nu fie sigure și reciclabile, după cum am învățat din lecțiile trecutului. De asemenea, încercăm să vedem cum am putea crea spații de demonstrații pentru regenerarea deșeurilor municipale și valorizarea acestora Asta înseamnă că în viitor deșeurile care uh, uh, ies dintr-un oraș nu mai merg la uh, rampa de gunoi, nu mai sunt incinerate, ci se transformă în materie primă. Deci avem nevoie de a găsi aceste tehnologii care să ne permită un plus de circularitate. Și apoi Africa, a mai fost o întrebare. Da, pe tir, noastră întrebați în legătură cu locurile de muncă în joc. vedem că în agricultură uh, lucrează tot mai puțin oameni, proporțional vorbind. Ce activități uh, vor fi disponibile în economia rurală în 20-30 de ani? Asta depinde de investițiile făcute. Tendința peste tot în lume e urbanizare. Jumătate din orașele lumii urmează să fie construite în următorii 20 de ani. Am vrea eventual materiale bio în construcții tot mai mult, provenind din silvicultură. De exemplu, în Viena s-a făcut acum o, clădire cu 23 de etaje din lemn uh, și atunci în construcție nu se mai uh, folosesc deloc și nu se mai emit gaze cu efect de seră. Depinde, în esență, totul de modul în care ne organizăm. Oamenii o să meargă acolo unde sunt locuri de muncă strategia bioeconomiei doar pentru acest sector am estimat undeva la 700.000 de locuri de muncă. N-am cifre pentru sectorul agri- agroalimentar, dar poate când o să vină colegii mei să vă prezinte politica agricolă comună, puteți întreba, poate au aceste date. Și apoi să mai discutați și problema Africii treaba noastră în cei din cercetare și inovație nu e să luăm decizii. Noi trebuie să oferim mijloacele necesare utilizării resurselor disponibile. Noi credem, prin urmare, că ar trebui să existe un sistem deschis de cercetare și ca eh, cunoștințele pe care noi le generăm să fie puse la dispoziția persoanelor care le pot utiliza. eu mă ocup de un parteneriat cu Africa și ce facem acolo în relația noastră cu autoritățile africane e că ei ne spun dacă cercetătorii noastre și cei ai noștri ar putea lucra împreună, atunci toate informațiile generate uh, în comun ar putea fi văzute ca fiind generate de nevoile uh, uh, locuitorilor din Africa. Acum lucrăm foarte mult pe nutriție. Cum putem asigura o nutriție care să țină pasul cu fluctuațiile demografice, mai ales în Africa subsahariană? Ce facem în Africa de Nord, unde există un potențial fantastic în prezent? Uh, cam asta ar fi încercarea mea exhaustivă de răspunde la întrebările puse. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, John, director, domnul director John Bell fost o prezentare deosebit de interesantă și, la fel, o dezbatere interesantă după aceea, întrebări și răspunsuri extrem de incitante. Sper uh, că vom uh, obține, într-adevăr, aceste rezultate în sectorul agroalimentar. Încă o dată, John, mulțumim foarte mult, stimați colegi. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul 12 descarea de gestiune pentru 2017, buget general al Uniunii Europene. După cum țineți minte, probabil din exercițiile anterioare, mi s-a cerut un aviz pe această temă, bugetul general pe 2016. Însă, întrucât agricultura reprezintă o foarte mare parte a bugetului european, e logic ca și comisia noastră să urmărească puțin modul în care sunt cheltuiți banii Raportoarea noastră pe dosar este doamna Karin Kadenbach și dânsa ne va prezenta acum proiectul de aviz. Termenul de punere a amendamentelor 27 noiembrie 2017 la 1 după amiaza, ora 13. Karin, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Principial, când vine vorba de această descărcare de gestiune, există multe lucruri uh, pozitive. Um, rata de eroare a, a căzut și mai mult, uneori chiar și sub uh, pragul de un prag important. În mod uh, tradițional, rata de eroare era mai mare la dezvoltarea rurală, în comparație cu domeniul plăților directe, dar chiar și aici, la dezvoltare rurală, am ajuns de la 5,3 la o rată de eroare de 4,9%. În text uh, s-a făcut o greșeală, în text se spune 6%, ceea ce nu este mm, corect și va fi corectat printr-un amendament uh, tehnic. rata de eroare mai mare din uh, domeniul dezvoltării rurale se explică prin complexitatea programelor, de exemplu, și insist în proiectul de aviz asupra acestui aspect. Uneori lucrurile se explică prin, uh, prin faptul că Cadrul de reglementare este complex. În același timp, cred că această procedură de acordare a descărcării de gestiune nu este locul uh, unde trebuie să discutăm uh, tendințele și doleanțele uh, bugetare pe care, pe care le avem. În același timp, am discutat cu reprezentanții tinerilor agricultori, am uh, discutat despre viitorul dezvoltării rurale și cred că aici putem să facem mai, mai mult. În comparație cu raportul uh, anterior, ne bucură faptul că atât Curtea de Conturi cât și Comisia au uh, calculat rate de eroare similare, chiar dacă urmează metodologii diferite pentru a reduce și mai mult rata de uh, eroare, va fi, mm, va fi nevoie de cheltuirea unor bani suplimentari. Uh, deci trebuie să ne gândim dacă un număr mai mare de controle nu reprezintă de fapt cost, pur și simplu costuri suplimentare și nu contribuie de fapt la scăderea uh, ratei de eroare. Mă bucură faptul de asemenea că măsurile de ecologizare nu par să fie avut un impact uh, semnificativ asupra ratei de eroare, însă poate este prea devreme pentru a ajunge la o concluzie uh, relevantă din acest punct de vedere. Poate va trebui să monitorizăm situația din acest punct de vedere o perioadă mai lungă de timp. Proiectul de aviz uh, are niște constrângeri din punctul de vedere al uh, lungimii uh, textului. O să, până săptămâna viitoare, o să mai depun câteva amendamente și uh, invit și colegii să facă acest lucru dacă doresc să insist asupra unor aspecte. Eu aș dori să vă atrag atenția că statele membre au uh, posibilitatea de a furniza anumite informații și mai târziu, ceea ce ajută la corectarea ratei de eroare. Deci este o altă veste bună pe care o avem și, după cum am spus, o rată de eroare mai mare nu înseamnă uh, în mod automat că fondurile europene nu au fost cheltuite în mod, uh, în mod adecvat. Ratele de eroare nu trebuie să fie puse pe picior de egalitate cu cazuri de corupție sau fraudă cu fonduri europene. Uh, uneori este vorba de amânări, multe din aceste cazuri au putut să fie clarificate și uneori Uh, depinde cum uh, au fost uh, decontate anumite fonduri, de cum s-au făcut unele calcule, pentru că deseori rapoartele Curții Europene de Conturi intenționat sunt uh, interpretate în mod greșit, pentru că rata de eroare uh, se consideră a fi uh, similară a fi egală cu corupție, ceea ce nu este cazul. Începem acum dezbaterea noastră, domnul Peter Iar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportare doamnei Kadenbach. Uh, felicitări, în primul rând, pentru acest proiect de aviz uh, succint uh, și la obiect. Este mm, foarte util și pentru noi, pentru că ne ajută să citim, să înțelegem uh, textul, deci vă mulțumesc uh, pentru acest lucru, vă mulțumesc și pentru faptul că uh, am putut să discutăm atât de deschis în pregătirea redactării acestui proiect de aviz în care ați ținut cont de părerile, părerile noastre. Când vine vorba de Uh, rata de eroare, un procent de 2,5% este foarte, foarte uh, scăzut. Și mă bucură faptul că măsurile de ecologizare nu au avut un impact asupra ratei de eroare, însă acest lucru uh, trebuie să-l înțelegem ca un compliment față de agricultori care au reușit să facă față, uh, să se descurce atât de bine în fața birocrației europene. Este bine că s-a redus rata de eroare și în domeniul dezvoltării uh, rurale. Colegii mei știu foarte bine care sunt ideile mele, teoriile mele, programele de dezvoltare rurală sunt foarte, sunt foarte complicate în plus, uh, clienții uh, respectivi, uh, între ghilimele, um, se confruntă cu cal- calendare, cu oameni care nu fac, nu se ocupă de asemenea proiecte, de asemenea programe în fiecare an. În uh, agricultură, într-adevăr, programele au natura anuală. Când vine vorba de dezvoltarea uh, rurală, s-ar putea ca o persoană respectivă să aibă de-a face cu un asemenea program o dată în viață. Apoi, majoritatea uh, erorilor uh, stabilite nu se referă la fraudă, la corupție, ci pur și simplu la erori și uh, din nou vă felicit, uh, doamnă Kadenbach, pentru acest uh, aviz frumos care poate va deveni un model de demn de urmat și, pe, și de alți colegi în momentul în care se vor ocupa de asemenea proiecte de aviz. Mulțumesc! La parola. Mulțumim, mulțumim domnule Peter Iar. Acum celălalt raportor din umbră, domnul Belger. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de aviz. Spuneați că procentajul de erori a scăzut în acest an, o veste bună. Și e important de reținut că acestea sunt erori ale fermierilor și ale agențiilor de plată. La 3 se vorbește de distribuția plăților. Cred că acest lucru nu și are loc în acest raport. Și apoi alte eh, câteva lucruri privind evoluțiile pozitive. Pentru că sunt evoluții pozitive, avem și o creștere a volumului corecțiilor, eh, riscul pentru fondurile europene este și mai redus și aș vrea să adăugăm acest lucru aici și m-aș referi de asemenea la îmbunătățirile semnificative care au avut loc în sistemul de identificare a gospodăriilor. Acesta a devenit mult mai precis și asta ne ajută foarte mult atunci când e vorba de a reduce povara administrativă. Însă vă mulțumesc foarte mult pentru un raport remarcabil. Domnul președinte, mulțumim domnul Tacula. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, și eu aș dori să mulțumesc raportorului pentru un proiect de aviz extrem de echilibrat și de asemenea doresc să punctez această realizare și anume scăderea ratei de eroare. S-au uh, identificat și luat în calcul o serie de teme relevante în acest proiect de aviz. Cred că este un text uh, foarte bine echilibrat. Aș avea încă însă o serie de observații de făcut, eventual uh, sugerând niște adăugiri la text. Odată, comisia ar trebui să aibă în vedere un mecanism unic de audit. Asta reduce povara administrativă În prezent uh, se fac um, câteva tipuri de verificări mai frecvent, s-ar evita acest lucru dacă am avea, dacă am avea un singur mecanism unic de audit. Cred că este foarte important să fim extrem de atenți la legalitatea și regularitatea ceea ce se face. De asemenea, ar fi de important să uh, includem uh, gradul de risc în definitivarea acestei strategii de audit. Și de asemenea, aș dori să vă reamintesc că există tipuri diferite de eroare, multe dintre ele țin de natura complexă a sistemului însuși. Un producător agricol, de exemplu, ar putea include uh, animal, un, un animal din gospodărie într-o altă categorie decât cea justă. Asta nu înseamnă că banii contribuabilului au fost folosiți uh, cum nu trebuie, dar e totuși o eroare și fermierii pot fi sancționați. Mulțumim raportoare însă pentru un text extrem de bine echilibrat și aș dori și eu să subliniez încă o dată importanța unui mecanism unic de audit. Mulțumim foarte mult, domnule Tacula. Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult. Un uh, proiect de aviz remarcabil, însă spre deosebire ce spunea domnul Belder, eu aș spune că punctul 3 trebuie să rămână acolo uh, și în plus, dacă am putea pune floricele și becuri de neon, lumini în jurul lui, să le punem, pentru că e o situație rușinoasă. Ce vrem? Convergență. Însă, în loc de convergență, avem ce se spune la 3, situația descrisă acolo. Apoi, la punctele 1, 2 și 5, 45, se spune că erare humanum est. Uh, suntem, da, oameni și vom face greșeli și pe viitor. Cred că majoritatea nu sunt intenționate, dar o cauza erorilor este complexitatea acestor sisteme și fracturile în comunicare între comisie, guvernele naționale și producătorii agricoli. Pentru că noi ne-am confruntat, am confruntat cu situații în care reguli, regulamente s-au dat, s-au oferit instrucțiuni Departamentului Agricultură și broșura venită de la comisie nu mai era broșura care a ajuns la producătorii agricoli, era alt text – un om a fost amendat, ne-a spus, pentru că sistemul a fost prea complex. I s-a spus, mergeți la un consilier. Însă răspunsul trist care mi se dă, omul, omul mi-a spus, eu am fost consilier pe această temă și nici eu n-am fost în stare să mă descurc. Sistemul este cumplit de complex, simplificații, la altfel oamenii să continue să facă erori. Michel Dantă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoare pentru aviz și am să revin asupra unei teze care apare în text și care mi se pare deosebit de importantă. Se vorbește foarte mult uh, despre ecologizare. Raportoarea a spus în mod explicit că e prea devreme să evaluăm consecințele concrete în teren, impactul asupra biodiversității. Cred că această observație trebuie să se regăsească în raport. La fel, în opinia mea, ar trebui să apară aici un lucru pe care l-am menționat deja, inclusiv în discuțiile cu președintele Curții de Conturi, și anume faptul că analizele actuale ale curții se referă la chestiuni de detaliu dar niciodată nu se referă la bunul simț al sistemului în sine. Printr-un dialog interinstituțional ar trebui să avem o evoluție din acest punct de vedere, să avem uh, controle mai puțin idiote, uh, uh, cum sunt cele care se efectuează în prezent în teren. Mulțumim, Michel. Albert Des, ultima intervenție. Yep. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu din inimă colegii noastre Cadenbach pentru raportul uh, excelent și mă alătur uh, celor spuse de domnul Peter Iar, pe care nu doresc să le repet. Doamna Cadenbach, deja de mai mulți ani eu tot cer acest lucru care s-ar putea să fie inclus în acest raport uh, anul ăsta la uh, ratele de eroare. Uh, să facem o diferență între, eroar, între erorile care au un impact financiar uh, pentru contribuabil și cele care nu au niciun impact uh, financiar pentru contribuabilul uh, uh european. Dacă cineva a uitat să treacă într-un registru uh, achiziționarea a 10 vite și pentru acest lucru este amendat cu până la 6.000 de euro, un asemenea eveniment este considerat a fi o eroare. Deci de mai mulți ani eu cer să facem această diferență. Erori care au un impact uh, asupra, din punct de vedere financiar asupra contribuabililor și erori care nu au niciun asemenea impact și cred că Astfel am putea analiza și înțelege mult mai bine uh, aceste uh, ero- uh, erori. Și în agricultură există un uh, sistem a, a, uh, sancțion- a dublei uh, sancționări. Și mie îmi place să explic lucrurile în, în felul următor. Când în, uh, dacă fetița mea, de exemplu, ar face o greșeală la, la grădiniță, ar, e ca și cum ar fi uh, sancționată atât ea și s-ar tăia și părinților uh, banii, alocația pentru copii. Deci este exact ceea ce se întâmplă în agricultură și cred că ar trebui să schimbăm. Mulțumesc, stimați colegi. Acum că a vorbit toată lumea, aș da cuvântul uh, comisiei. Doamna Borșman, reprezentată de GEAGRI, alături de noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru toate comentariile pozitive din acest an și, de asemenea, aș sublinea și eu uh, faptul că scăderea ratei de eroare a fost de 2,5%, a fost uh, rata care a apărut și în raportul anual de activitate al nostru înainte de, redactat înainte de raportul curții de conturi. În loc să vorbim probabil de rata de eroare, ar fi important să spunem că avem asigurări pentru mai bine de 95% din cheltuielile asociate cu politica agricolă comună și acest lucru este important și este un lucru care se spune în proiectul nostru de aviz. N-am să fac prea multe comentarii acum. Știți probabil că domnul comisar Hogan va veni la Comisia de Control Bugetar marțea viitoare pentru a discuta toate chestiunile menționată și de dumneavoastră aici, inclusiv distribuția plăților directe, însă, după cum a spus și mulți dintre dumneavoastră, sigur, rata de eroare nu reflectă nivelul de fraudă în bugetul pentru agricultură. Dacă vă uitați la ultimul raport OLAF, care analizează chiar rata de eroare asociată cu fraudă, e mult sub 1%. Este cea mai redusă rată de fraudă în orice sector al bugetului. Noi vorbim de erori aici eh, sau de sisteme de control care nu funcționează perfect, atâta tot. Însă, oricum, pentru DG Agri, rezultatul din acest an este remarcabil cu 1,7% pe primul pilon de la Curtea de Conturi și asta înseamnă că în ansamblu Curtea de Conturi pentru prima dată din 94 încoace a avut un aviz calificat privind conturile Comisiei de ansamblu. Altfel am avut tot uh, opinii negative, acum e opinie calificată din cauza acestui 1,7% din primul pilon, care reprezintă cea mai mare parte a bugetului, de altfel. Una peste alta nu rămâne decât să vă spun că uh, ne, ne-am bucurat să citim textul uh, avizului dumneavoastră și sigur uh, domnul comisar o să vină mai, cu mai multe informații în ceea ce privește descărcarea gestiunea săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Directrice de la DGA. Mulțumesc mult, doamne de la DG Agri, mulțumesc și celorlalte comentarii. Acum, în cele din urmă, am să-i dau cuvântul din nou lui Karin. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru intervențiile uh, dumneavoastră și, într-adevăr, o să țin cont o să țin cont de părerile exprimate și aștept și eu cu nerăbdare schimbul de opinii cu domnul comisar Fugan. Uh, bine, grație, Karin. Foarte bine, mulțumesc, Karin. Vă mai aduc aminte încă o dată tuturor faptul că 27 noiembrie, ora 13, este termenul pentru depunerea amendamentelor. Acum trecem la penultimul punct, punctul 11 din ordinea de zi. Aici este vorba de o prezentare realizată de către un reprezentant al Comisiei de la Degesante pe tema prelungirii drepturilor amelioratorilor de plante asupra bulbilor de flori, a sparanghelului și arbușilor lemnoși. Această inițiativă a fost uh, promovată de colega noastră Ani Schreier-Pirek. Doamna Schreier a primit o scrisoare din partea producătorilor din acest domeniu care cereau anumite lucruri și în uh, acest sens avem o discuție noi astăzi, de aceea îi dau cuvântul direct uh, lui Annie pentru a ne spune câteva lucruri și apoi vom asculta o prezentare din partea unui reprezentant de la DG Sante. Vă rog, doamna Schreier Piric. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, Comisia a luat anumite măsuri pentru prelungirea drepturilor amelioratorilor de plante pentru aceste categorii de plante. Amelioratorii de plante au cerut aceste lucruri de la 25 la 30 de ani. E vorba de câteva companii foarte mici care se, refer- se ocupă de aceste plante specifice. Este crucial pentru ele să se înregistreze această prelungire Dar acesta este doar începutul procesului. Important este să se găsească alternative atât pentru uh, cultivatori cât și pentru amelioratori. Iar în ceea ce privește arbuștile mnoși și bulbii de flori, am adresat deja o, întrebare de solic o solicitare de întrebare cu răspuns oral. În orice caz, sunt afectate lalele, hiacinți, um, afine și multe alte specii de plante din uh, Ungaria, Polonia, rolonendron, de asemenea în Italia, în fine, mai multe tipuri de plante ar putea beneficia de această prelungire și totuși este nevoie de o mică modificare a regulamentului. Și punctele 19.1 și 19.2 din regulament de asemenea trebuie să fie modificate puțin. Lucrurile acestea s-au întâmplat deja pentru arbor și pentru cartofi, iar cu această modificare foarte mică s-ar putea ameliora foarte bine situația um, um, cultivatorilor de plante. Mulțumesc mult pentru această prezentare, doamnă Schreier. Acum îi urez bun venit doamnei Dorote Andre de la DG Sante. Domnea a venit aici la prezidiu. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi astăzi. Și în cele ce urmează aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat ca să vă explicăm starea actuală de fapt cu această cerere de prelungire a duratei de protecție a varietăților de diverse plante. Să vedem dacă merge prezentarea, PowerPoint-ul. Hmm? Okay. Next. S-a făcut o cerere de prelungire a protecției din, în 2008. E vorba de o cerere adresată Consiliului Administrație al Biroului Comunitar pentru Varietăți Vegetale, OCVV. E vorba despre sparanghel și alte specii, mai ales uh, căpșunile. Apoi în 2009 S-a stabilit un grup de lucru pentru a examina această cerere la OCVV, adică la grup de lucru au participat OCVV, Comisia Europeană și organizațiile de amelioratori de plante și din discuții a reieșit că este dificil să se stabilească motivele pentru care anumite specii e nevoie de o durată mai lungă. Prin urmare, s-a cerut amelioratorilor de plante mai mult, sau cerut mai multe informații pentru a se justifica această cerere de prelungire a protecției. Între timp, Comisia a lansat o evaluare externă a legislației, Perioada vizată este de mai mulți ani, intervalul 1995 până în aprilie 2011. Apoi Consiliul de Administrație al OCVV a hotărât să, sus, să suspende examinarea cererii inițiale. Care sunt concluziile valoare externe? În primul rând, această evaluare externă a analizat durata protecției. Evaluarea ne arată că sistemul actual de protecție comunitară a amelioratorilor de plante funcționează bine. Este proporțional și concluziile arată că răspunde nevoilor sistemului. Durata de protecție este comparabilă cu cea din sistemele naționale de protecție a amelioratorilor de plante. Concluziile mai arată că durata că amelioratorii au cerut o creștere a duratei de protecție, dar pe de altă parte alți actori din domeniu consideră că durata este suficientă. După evaluare, s-a reunit un grup special de experți care s-a concentrat pe concluziile evaluării. Grupul era compus din uh, reprezentanți ai organizațiilor amelioratori, experți din statele membre, Comisia Europeană și OCVV. Au avut loc mai multe reuniuni între iunie 2012 și ianuarie 2015 și nu s-a discutat în acest grup de lucru despre durata protecției. Apoi, în 2016 s-a făcut o cerere oficială de prelungire a duratei care a fost uh, înaintată de către președintele OCVV comisiei și aici sunt vizate, sunt vizate următoarele specii, sparanghelul, arbuștii lemnoși, mai ales um, um, căpșunile, afinele și murele și apoi bulbii de flori. Directorul uh, general adjunct, domnul Mico, a dat un răspuns și a recunoscut că este importantă această cerere, este importantă o oarecare rentabilitate și a tras atenția că în momentul în care s-a, evalu- evaluat legislația, pozițiile erau divergente. Amelioratorii, bineînțeles că cereau o prelungire, dar, în orice caz, la dezbatere mai participă și alți actori era nevoie de o analiză aprofundată a impactului prelungirii duratei de protecție, nu, asu, nu doar asupra sectorului propriu-zis al amelioratorilor, ci și în cazul cultivatorilor și al consumatorilor. În final, s-a ajuns la concluzia că dacă se modifică legislația, fiind vorba de o modificare a unui articol din directiva de bază a Consiliului, dar acum, cu lisabonizarea, ar fi vorba de o cerere a Consiliului, o propunere de modificare a directivei, a unui regulament, îmi cer scuze. În orice caz, ar fi vorba de un proces de codecizie. Pentru a se putea pronunța, Comisia va avea nevoie de câteva elemente. Aici avem o listă, este o serie întreagă. E vorba despre numărul de varietăți, durata medie a protecției, după cât timp nu mai sunt supuse unui sistem de protecție varietățile, cine sunt amelioratorii, etc. Mai multe informații de care avem noi nevoie. Poate că este important să menționăm în acest context și legislația de la nivel internațional. Legislația europeană permite să existe o perioadă de protecție de 25 de ani sau de 30 de ani în anumite cazuri. Convențiile internaționale din acest domeniu includ Convenția Internațională pentru Protecția Amelioratorilor de Plante. Aceast, acestea vizează, adică menționează anumite durate mai scurte. Pentru majoritatea speciilor, durata este de 20 de ani, durata medie este de 20 de ani, iar noi aici propunem 25 de ani, iar perioada cea mai lungă prevăzută în convenția pe care am menționat-o alinaur este de 25 de ani pentru arbori și pentru viță de vie. Iar aici noi propunem ca durată maximă 30 de ani. Într-o oarecare măsură, așadar, sistemul nostru oferă protecție mai lungă. Ieri am primit un răspuns la întrebarea noastră din partea CPVO. Ei ne-au răspuns la toate întrebările, ne-au oferit toate informațiile pe care le-am cerut inițial. Bineînțeles, astăzi nu pot să vă spun exact ce va face comisia cu toate acele informații pe care le-a primit abia ieri după masă. Le vom analiza în orice caz. Le vom analiza în detaliu și apoi, dacă dorim să continuăm cu această cerere de prelungire a apărării de protecție, știți la fel de bine ca mine care este procesul. E vorba de un proces legislativ Comisia va trebui să propună o modificare a unui regulament dat de Consiliu și de Parlament. Va fi nevoie de un studiu de impact, de o evaluare, toate aceste chestiuni iau uh, cer timp, trebuie să fie consultate toate părțile interesate, nu doar amelioratorii, ci toate persoanele implicate. Cultivatorii, consumatorii, toată lumea va fi consultată conform procedurii obișnuite. În ceea ce ne privește, e nevoie de o analiză aprofundată și e nevoie de mai multe, să trecem prin mai multe etape înainte să putem propune Consiliului și Parlamentului o extindere a perioadei de protecție. Comisia va analiza așadar dacă dispune de suficiente elemente pentru a putea să facă față Comitetului de Evaluare de, ev, ev, evaluare de Impact care analizează îndeaproape impactul socioeconomic și de mediu al tuturor propunerilor pe care le facem noi. Astăzi, după cum spuneam, putem analiza mai în detaliu dosarul, pentru că am primit toate acele informații ieri și vom fi în măsură să vă dăm mai multe detalii în lunile care urmează, dar nu chiar imediat, pentru că trebuie să analizăm diversele anexe pe care le-am primit de la OCVV. Este o sarcină pe care ne-am, la care ne-am înhămat în cadrul comisiei. Vom analiza problema pe meritele sale și rămâne de văzut ce vom face cu această cerere a amelioratorilor de plante pentru a prelungi perioada de protecție. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați dat această oportunitate de a vă prezenta informații. Foarte bine, mulțumesc. Doamne directoare, să începem dezbaterea. Domnul Belder s-a înscris eu cuvântul și apoi domnul Agnew. Domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc foarte mult Comisiei pentru această prezentare foarte cuprinzătoare. Drepturile amelioratorilor de plante reprezintă un sistem foarte important prin care se compensează acești uh, agenți economici și care doresc să apere anumite soiuri, dar în același timp ei trebuie să colaboreze pentru a îmbunătăți, pentru a ameliora soiurile. Vorbim aici des despre arbuși lemnoși, despre bulbi de flori și este destul de dificil, este o temă dificilă. Extinderea perioadei de protecție cu 5 ani are sens. Înțeleg că sunt și țări care sprijină această idee. Eu cred că ar trebui să dăm un semnal pozitiv către comisie, în așa fel încât să ne mișcăm cât mai repede. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Urmează acum domnul Agnew. Mulțumesc. Iată, aici vorbim despre principiul, principiile pe care ne bazăm pentru drepturile amelioratorilor de plante și eu îi sprijin pentru că aceasta este unica lor sursă de venit și e vorba de o rată foarte mare de eșec. Poate că 100 de soiuri de cultivare și una după alta găsesc probleme cu fiecare și trebuie să abandoneze fiecare dintre cele um, Sawyer după ce au investit foarte, multe, foarte mulți bani în ele. Însă din când în când vor obține un uh, soi foarte valoros pe care și-l dorește cineva și acel acel um, soi va trebui să acopere costurile tuturor soiurilor care au avut eșec. De multe ori, acești amălători de plante sunt doar niște asociații de familie, nu sunt mari corporații multinaționale și cred că ar trebui să aibă dreptul să ceară compensații pentru proprietatea lor intelectuală, pentru că altfel nu vor avea niciun fel de stimulent să mai facă nimic. Toată lumea va avea de pierdut. De asemenea, poate că vor avea succes foarte mare în um, probele lor și vor trece la partea de marketing și vor descoperi acolo că un concurent vor avea ce, au, are un soi cu 0,5% mai bun, deci nu cu foarte mult. Și iată, în această situație, ei cred că au un soi valoros, dar de fapt este inutil. Să nu uităm că și oamenii aceștia doresc să aibă un profit Eu înțeles mai bine problematica aceasta acum câteva luni când am avut uh, un uh, lan de uh, sfeclă de zahăr care arăta foarte prost și am înțeles de ce. Și atunci am chemat niște experți și mi-au spus că în acel sol existau nematozi, ai, nematozi uh, de ci, cistici ai um, sfeclei de zahăr. Acum câțiva ani nu aș putut cultiva deloc sfecla de zahăr pe acest uh, teritoriu. Am întrebat dacă există soiuri rezistente, mi-a spus că da, există 2-3 soiuri. Cineva acum câteva timp chiar s-a gândit să amelioreze sfecla de zahăr așa fel încât să reziste acest nematoz cistici și eu, întâmplător, cultivasem chiar, acea, chiar acel soi. Noi, agricultorii, nu putem să ne construim propriile tractoare, nu putem, uh, nu putem crea um, pesticizi sintetici, dar agricultorii pot totuși să crească anumite soiuri de plante și să le amelioreze. Amelioratorii sunt așadar amenințați de posibilitatea să, de a nu, a, nu a putea să uh, își primească banii pe drepturile lor intele intelectuale. Mulțumesc. Urmează domnule Hatema. Mulțumesc. Domnule președinte, este o dezbatere foarte tehnică. Înțeleg că aici sunt câteva probleme cu prelungirile. După cum au spus mai mulți colegi, încercăm să ne asigurăm că există soiuri de plante care sunt rezistente la anumiți dăunători. Pentru anumite plante, adaptarea acestora este mai mult în sălbăticie decât într-un mediu controlat. De aceea, aici amelioratorii joacă un rol important, mai ales uh, în um, opoziție cu marile firme. De aceea, cred că este important ca uh, Comisia să ne ofere claritate cât mai repede, să ne spună repede dacă este posibil sau nu să îmbunătățim situația ameliorătorilor, în așa fel încât firmele care doresc uh, această claritate să poată ține seama de el. Mulțumesc, domnule Hatema. Acum aș dori să îi dau cuvântul colegei noastre și apoi din nou doamnei de la Degesante. Ani, te rog. Eh, ik dank de commissie eh, voor het antwoord dat gegeven is. Mulțumesc, mulțumesc comisiei pentru acest răspuns. Însă cred că în Europa nu trebuie să ne limităm doar la a discuta. Am discutat mult despre uh, Monsanto, de exemplu, însă întreprinderile mici și mijlocii pot să dea faliment uh, imediat. Este foarte bine să organizăm consult consultări cu reprezentanții diferitelor organizații, însă ar fi bine să cădem de acord uh, înaintea verii pentru a clarifica situația. De ce? Nu dorim să modificăm uh, nimic. Dorim doar modificarea articolului 2 în acest moment ceea ce este mm, important mai ales pentru situația bulbilor de flori în uh, țările de jos. Deci, repet, nu trebuie să pierdem uh, mai mult timp, ci să demonstrăm că Europa are un cuvânt greu de spus. Mulțumesc, dau din nou cuvântul uh, doamnei directoră. Euh, Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc parlamentarilor pentru sprijinul oferit, uh, mai ales în ceea ce privește drepturile amelioratorilor. Răspunsul noastră favorabil asigură o protecție considerabilă și această evoluție este pozitivă. Știm că există și IMM-uri în spatele cererii, suntem perfect conștienți de acest lucru, dosarul avem, acum o să-l evaluăm pe baza strict a meritelor proprii. Pot să vă spun că există proceduri extrem de greoaie înainte de a putea veni cu o propunere pentru o decizie, iar propunerile vor trebui să treacă prin uh, studiul de impact și să se poată demonstra că există un beneficiu pentru ansamblul lanțului, nu doar pentru prima verigă a acestui lanț și anume că nu doar uh, amelioratorii și producătorii uh, uh, beneficiază, lucru foarte bun de altfel, dar că există un impact pozitiv și atunci când este vorba de noi consumatorii în ultimă instanță. Astfel, va trebui de asemenea să demonstreze că prelungire este necesară și justificată, dar Comisia consideră că prelungirea este necesară și justificată și că avem suficiente elemente care să dovedească că acest lucru, atunci va veni cu propunerea. Dacă, din potrivă, se consideră că nu avem suficiente elemente, vezi, pe la discuția nu e cu tocmai nouă, durează deja de ceva vreme. Eu mă ocup de acest sector nu de multă vreme, însă uh, Eh, pot să vă spun că lucrurile nu sunt așa de simple cum par. Dacă discutăm pe această temă din 2008 încoace, atunci înseamnă clar că lucrurile sunt mai complicate decât ar părea, au apărut noi elemente pe parcurs și va trebui să le examinăm în detaliu. Eh, înainte de, de, de vară o să vă prezentăm însă concluziile noastre. Mulțumim foarte mult, doamna director. Acum uh, trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Prezentare da parte este vorba de o prezentare din partea rețelei europene a producătorilor de brânzeturi și produse lactate de fermă, face. Non sono ancora arrivati i nostri esperti. Nu au sosit însă experții. Luăm o pauză de 5 minute pentru a sosi cei care trebuie să ne țină această prezentare.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

Bine, colegi, allora andiamo per l'ultimo punto all'ordine del giorno. Dragi colegi, am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o prezentare din partea rețelei europene a producătorilor de brânzeturi și produse lactate de fermă și artizanale, organi- rețeaua face, prezent, a, proiectului a, uh, pilot și a, um, vă aduc aminte că în uh, contextul uh, discutării bugetului, am decis să avem o evaluare ex post a proiectelor pilot pentru a verifica dacă fondurile investite au fost investite în, într-un mod uh, adecvat. În acest context, colegii din partea verzilor au propus discutarea acestui punct. Și am făcut acest lucru, am pregătit uh, acest punct în colaborare și cu DJ Sante. Este vorba de bune practici uh, pentru micii producători de brânzeturi. Este un proiect important mai ales, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii din acest uh, domeniu. Și astfel putem să vedem cum arată un asemenea proiect uh, pilot de succes și uh, ce se, care este direcția în care poate evolua un asemenea direct? Și după această prezentare uh, avem un eveniment în clădirea Ian, la etajul 3, vor putea fi gustate soiuri, diferite soiuri de brânzeturi. Deci cred că va fi o prezentare foarte gustoasă, cea de astăzi, de acum. Și înainte de a da cuvântul uh, prietenului nostru de la rețeaua Face, aș dori să o uh, salut și pe Bernadette Delaj, președinta Asociației Internaționale a Producătorilor de Brânzeturi, uh, președinta Asociației nu, nu este vorba de producătorii de, de brânzeturi, ci de cei care vând aceste produse. Și uh, vă dau cuvântul acum pentru a ne prezenta acest proiect uh, pilot. Mă Frederic Bună ziua, mă numesc Frederic Blanchard, sunt producător agricol, producător de brânzeturi de capră în regiunea Ronalb, la 30 de kilometri de Lyon. Avem 90 uh, de capre, eu și soția, și de 25 de ani facem brânză de capră. Uh, de 8 ani încoace gestionez și o rețea de producători europeni am început în 2009, oficial uh, ne-am constituit în 2013. Primul mare succes pe care l-am avut uh, cu această rețea, datorită și sprijinului Comisiei Agri și a uh, Degesante, a fost acest ghid european de bună practică pentru transformările artizanale. Am să vă prezint uh, puțin ce face rețeaua noastră și pe cine reprezentăm. Vedeți aici uh, harta țărilor uh, care participă la rețeaua noastră FACE în prezent. Avem 15 state incluse în asociația noastră, 15 state reprezentate, un număr mare pentru asociația atât de tânără ca a noastră. Și vedeți că din Norvegia și Finlanda, Suedia, mergem prin Irlanda și Marea Britanie și coborâm până în sud, unde găsim Slovenia, Italia, Spania și Bulgaria, care urmează curând să devină membru de plin. Am avut în plus diferite discuții cu reprezentanți și din alte țări, Estonia, Lituania, Danemarca, care sunt extrem de interesați de apartenența la rețeaua noastră. Noi reprezentăm cam 3200 de producători eh, care fac fie brânzeturi, fie produse lactate. Ce reprezentăm noi? Reprezentăm două categorii de producători. Avem producători individuali, oameni care iau laptele Uh, provenind în mare parte de la propriile lor animale și îl transformă sau de la uh, animalele de la uh, vecini sau producători care cumpără laptele de la câteva ferme, tot așa pe o rază locală. Că e vorba de lapte de vacă, de capră, avem chiar și lapte de uh, bivoliță și așa mai departe. Specificul e că e vorba în principal de firme, de producători, de familie, de mici dimensiuni care se aprovizionează local eminamente și care folosesc metode tradiționale. Cel mai adesea e vorba de gospodării de familie. Trebuie spus că acest gen de producție s-a dezvoltat foarte mult în Europa. Există o mare cerere pentru acest gen de produse din partea consumatorilor europeni, care tot mai mult sunt interesați în producția locală, spre produse mai autentice, mai adevărate, de o calitate mai bună și vor să știe unde a fost făcut și cum a fost făcut produsul respectiv. Astfel, uh, multe unități de producție comparabile cu ale noastre există și se dezvoltă. E un, un, o tendință europeană și nu numai, e chiar o tendință mondială. Aș spune că la nivelul Europei de astăzi, cu rețeaua pe care avem, includem undeva 40.000 de firme, cel puțin în categoria noastră, Asta înseamnă mai bine de 100 de mii de locuri de muncă legate direct de tipul nostru de activitate. Și subliniez acest lucru pentru că de regulă suntem văzut ca tradiționaliști, că noi ne uităm spre trecut și suntem în declin. Nu! Activitatea noastră sau tipul nostru de activitate este unul dinamic. Cam asta ar fi situația, un sector dinamic oameni care reușesc să producă în mod relativ autonom și care în linii generale nu prea beneficiază de subvenții agricole. Deci nu au nevoie, cel puțin nu în măsura în care au nevoie alte activități agricole. Îmi vreau să vă prezintă puțin și sistemele de vânzare producătorii agricoli, în mod tradițional, își vând produsele direct, chiar la poarta fermei sau la târgurile din jur, sistemul clasic de vânzare, cu alte cuvinte, dar apar și alt gen de sisteme de distribuție și vânzare și adesea uh, decidenții nu prea înțeleg uh, cum, cum merg lucrurile, că vorbim de nivel european, că vorbim de nivel național, dar noi vindem și prin intermediul unor distribuitori specialiști în uh, brânzeturi, dar vindem și către restaurante și supermagazine. Uh, sistemul noastre de vânzare, prin urmare, se extind. Uh, vindem adesea prin angrosiști, pentru că cel mai adesea gospodăriile noastre sunt în zone puțin populate, dacă ai nevoie, dacă vrei să găsești clienți, trebuie să te duci la oraș. Și atunci uh, folosim serviciile unor angrosiști care desfac prin uh, uh, magazine specializate sau supermarketuri. Uneori, produsele noastre chiar și se exportă. Producția este de tip tradițional, pornind de la lapte proaspăt, nu totdeauna, cel mai adesea cu, de, plecăm de la lapte proaspăt, și folosim echipamente și instalații tradiționale. Vedeți în aceste imagini, acolo stă brânza la, la maturat pe scândură, în beciuri naturale, uh, recipiente de cupru, de piele, uh, înveditor de piele, toate acestea sunt aspecte importante ale activității noastre pentru că dau specificul produselor noastre. Laptele proaspăt și modul tradițional de a pregăti și matura brânza. producem cantități mai mici, folosim metode tradiționale și de aceea e nevoie de foarte multă manoperă. Cine suntem noi? Suntem producători tradiționali, însă suntem profesioniști în domeniu, avem competențele tehnice necesare, știm ce facem și acesta este primul și cel mai important element. Ne interesează foarte mult siguranța alimentelor, siguranța sanitară, folosim metode adecvate, e vorba de metode utilizate de foarte, foarte multă vreme și știm, ni s-a și confirmat acest lucru, știm că intrăm perfect în parametrii reglementărilor sanitare europene. Ca să spun lucrurilor pe șleau, nu vrem derogări, nu vrem scutiri de la aplicarea regulilor europene în materie de siguranță alimentară, dar vrem o serie de adaptări și vrem o marjă de flexibilitate. De ce există rețeaua noastră? E bine, cadrul de reglementare european actual ne-ar permite să funcționăm perfect de bine și să ne desfășurăm activitățile cum vrem, dar când am început să avem contacte cu diferite asociații de producători din alte state europene, ne-am dat seama foarte repede că foarte multe dintre problemele noastre erau comune și că cel mai adesea autoritățile spuneau că nu putem intra în domeniul de aplicare a regulamentului, veneau cu tot felul de constrângeri de ordin reglementativ pe activitatea noastră, constrângeri administrative, apoi nevoia de a înregistra toate etapele, uh, tot ce facem, înregistrarea cantităților utilizate și la, la, la, la o gospodărie mică așa ceva nu se pretează. Poți să faci asta de o fermă de mari dimensiuni, dar pentru noi asta nu la o groază de vreme și în timpul ăla noi sincer preferam să, să ne ocupăm de producție. Bun, asta nu înseamnă, pe de altă parte, că riscurile nu sunt gestionate. Am văzut cu alte cuvinte că avem cu toții aceleași probleme și de aceea ne-am strâns la o la altă. cel mai important uh, element în activitatea noastră este reprezentarea și apărarea sectorului de activitate la nivel european, uh, că e vorba de producători agricoli, că e vorba de fabricanții de brânză. Operăm pe două sectoare, avem schimburi la nivelul rețelei, eh, discutăm chestiuni de igienă și de cald de reglementare și de asemenea discutăm chestiuni de marketing și de promovarea produselor. Apoi, în ceea ce privește, de asemenea, tehnologia de producție, avem eh, schimburi constante, avem un sistem de date pe internet care ne permite să schimbăm eh, opinii și idei în materie de metode tradiționale de fabricație și tot a ani ne întâlnim Uh, prezentăm activitățile desfășurate și poziția luată în raport cu structurile administrative. Apărarea produselor noastre și recunoașterea sistemului nostru de producție, e bine, acestea ar fi obiectivele principale pentru noi rămânem vigilenți și monitorizăm permanent toate problemele care ar putea să ne afecteze. Uh, odată ar fi apărarea uh, uh, idei utilizării laptelui proaspăt. Au fost un fel de întrebări vis-a-vis -vis de măsurile de securitate care se iau pentru a garanta siguranța sanitară a acestui lapte utilizat. Sunt alte lucruri care pot să, să intervină în activitatea noastră. De asemenea, <clears throat> milităm și pentru alte, în sprijinul altor idei. Adesea, uh, sectorul nostru e văzut ca strict limitat la vânzarea directă sau locală, Însă noi tindem să spunem că specificitatea noastră ține mai mult de specificul producției, specificul tradițional al producției, decât de modul în care desfacem produsele respective. Apoi avem probleme cu etichetarea valorii nutriționale, etichetarea originii laptelui. Sigur, e foarte bine să documenteze acest lucru, dar trebuie să existe o adaptare la condițiile noastre de lucru și apoi utilizarea metodelor tradiționale și flexibilitatea, flexibilitatea în uh, aplicarea pachetului legislativ privind igiena. Participăm și la redactarea noului regulament referitor la controlele oficiale. Ghidul nostru a fost conceput ca un instrument care se permite producătorilor să elimine multe dintre aceste obstacole pe care le-am descris, riscurile proprii la nivelul unităților de producție și am vrut de asemenea să dăm posibilitatea să explice inspectorilor ce fac. Această componentă este deosebit de importantă și de aceea am spus că avem un instrument care într-adevăr permite o eliminare treptată a obstacolelor care ne afectează și poate îmbunătăți calitatea comunicării între noi și factorii decidenți. Regulamentul privind igiena permite asumarea răspunderii producătorilor în astfel de cazuri, statuează de asemenea și principiile HACCP și prevede și redactarea de ghiduri de bună practică. Deci este în temeiul acestui regulament, am redactat și noi uh, ghidul nostru de bună practică. În anumite state membre existau deja țări care aveau un ghid propriu de bună practică, validat la nivel național, însă uitându-ne la ce s-a întâmplat după adoptarea pachetului igienă, noi ne-am dat seama că e nevoie de un document adus la zi care să răspundă și așteptărilor autorităților naționale. Acest uh, pachet uh, igienă permite o adaptare la modul nostru de producție, însă în termeni concreți există foarte multe probleme uh, la nivelul uh, unităților de producție în ferme. Diferite administrații puneau sub semn întrebări, răspunderea profesionistului uh, și apoi obligativitatea rezultatului. A fost pusă sub semn întrebări. Aici deci au fost probleme de acest gen răspunderea profesională, a rezultatului și marja de flexibilitate, acestea ne-ar fi permis să aplicăm perfect regulile europene, însă în termeni concreți, în teren erau probleme cu anumiți reprezentanții autorităților, în unele țări mai mult decât în alte, dar practic în toate țările existau ceva probleme. de, marea majoritate a administrațiilor naționale sau regionale au avut abordare destul de superficială, au spus uh, regulamentul e astfel, dar asta nu e vina noastră, vina e a Bruxelles, a Europei. Și din acest motiv am redactat noi acest ghid european, pentru că apoi noi să putem spune, iată, e un ghid validat la nivel european, nu mai puteți arăta cu degetul către Bruxelles, dumneavoastră trebuie să vă asumați răspunderea și să aplicați regulamentul așa cum trebuie. Apoi, nu regulamentul în sine ne pune probleme, cu alte cuvinte, ci, după cum spuneam, punerea lui în aplicare. Uh, lipsește anumită flexibilitate, lipsește buna cunoașterii a modului în care ar putea fi aplicată interpretarea regulamentului de către diferiți inspectori, ceea ce duce la uh, tratament diferit aplicat producătorilor, uh, fie între țări, fie chiar în sânul unei țări, între diferitele regiuni, atunci când e de aplicarea acestui regulament european. Și trebuie să spunem lucrurilor pe lumeni. Uh, unii, unii inspectori pur și simplu nu acceptau nicio marjă de flexibilitate în aplicarea noi abordări. Aici apare un element împotriva căruia ne-am luptat din greu. Ni se spunea, voi sunteți producători tradiționali, vă iubim, uh, de nu mai putem, sunteți tipici, sunteți autentici, sunteți turistici, uh, vindeți la nivel local, dar statutul vostru rămâne unul de derogare. Noi nu vrem să, fim, să, să acționăm prin derogare de la regulament, noi vrem să fim pe deplin recunoscuți. Uh, flexibilitatea în acest ghid Deja am vorbit despre acest aspect, uh, însă în linii mari uh, ghidul vine cu exemple de flexibilitate provenind din experiența diferitor state membre și ne spune cum se poate aplica această se folosește lemn, de exemplu, gaz natural, controlul antibioticilor uh, la, la producătorii care au și propriile animale de lapte, tot felul de astfel de exemple pentru ca beneficiarii să știe cum să interpreteze regulile. În plus, ideea e că organizațiile de la nivelul fiecărui stat pot apoi să justifice uh, Uh, uh, afirmația lor că măsurile luate sunt perfect regulamentare. Însă, aplicarea acestei flexibilități depinde de voința statului membru și nu de uh, uh, legislația europeană sau de Bruxelles. Pentru că s-a spus, noi dăm această marjă de flexibilitate, însă statele membre decid cum aplică flexibilitatea. asta nu se face omogen la nivelul Europei și nu se face uniform la nivelul Europei. Noi uh, n-am vrut să fim excluși de la a, uh, a, uh, dispozițiile din pachetul igienă, vrem să fim și noi acolo, producătorii tradiționali, și cred că odată cu validarea ghidului am obținut această recunoaștere. Uh, Ghidul a fost uh, validat, recunoscut, Deci, din acest punct de vedere, suntem pe deplin mulțumiți. Doream apoi un instrument simplu de utilizat pentru producători, pentru că aceștia, într-adevăr, să-și poată face analizele. E greu să ai un instrument simplu care să fie acceptabil de toți producătorii și de autorități în același timp. Pentru că structurile administrative tind să fie extrem de chitibușare atunci când e vorba de interpretarea regulilor. Noi am încercat, prin urmare, să venim cu un ghid clar, practic, să vedem dacă, cum, cum îl putem distribui, inclusiv prin o serie de programe de formare. Avem un astfel de program de formare care se numește TICIS și care permite diseminarea acestui ghid în teritoriu. Tehnicienii vor putea să meargă la producători și să le lase copia acestui ghid. Se discută și excepțiile și adaptările de la regulament. Aici nu ni s-a dat pe deplin câștig de cauză, există o serie de recomandări în ghid, însă nu există o validare completă. Asta în lumina acest ce spuneam anterior vis-a-vis -vis de flexibilitate. Ce mai putem face în plus? Desigur, noi o să continuăm uh, Chiar în această dimineață am avut o întâlnire cu DG Sante și cu câțiva reprezentanți administrațiilor naționale. Vrem să mergem mai departe, vrem să avem un dialog cu organismele de control, vrem să aducem la oaltă organizație de producători și autoritățile administrative, că e la nivel local, național sau european. Noi dorim ca acest ghid să fie inclus în programa de formare ale inspectorilor, pentru ca aceste principii de flexibilitate să se regăsească și în momentul în care inspectorii sunt instruiți, o să uh, venim cu programe de formare pentru producători, acel ticizii al nostru, și de asemenea avem în vedere măsuri tehnice de sprijin pe teren pentru producători. Producătorii cu probleme pot să facă un apel la tehnicieni calificați. Asta e greu în multe țări și sigur din acest punct de vedere va fi nevoie de sprijin. Din toate aceste puncte de vedere pot să spun că ghidul a, uh, uh, a fost un instrument a, uh, util și este o primă etapă în activitatea noastră. În termeni mai generali, Asta și cu titlul de concluzie. Problemele rămase în suspensie sunt uh, cele pe care le-am menționat deja, dar aș vrea să le repet. Încă o dată, gradul de flexibilitate în aplicarea regulamentului ține de bunavoință statului membru și asta duce la uh, uh, discrepanțe între regimul de care beneficiază un producător într-un stat și uh, uh regimul de care beneficiază un producător în alt stat facilitățile oferite într-un stat, uh, sigur, nu sunt totdeauna aplicabile și în alte state, dar dacă ne uităm la rezultatele noastre, dacă ne uităm la produsele noastre, putem să spunem că uh, acestea nu sunt, uh, sunt mai sigure, noi avem această convingere, dar nu este validată științific. Elaborând acest ghid și integrând și pe viitor măsurile sanitare pe care le luăm, cred că vom face progrese, însă problema flexibilității rămâne valabilă. Deocamdată e abordată la nivel național, dar ar fi bine să avem și un sprijin general sau central european. Apoi, o problemă mai spinoasă. Vedeți, harta nu era completă, erau doar 15 state și nu 28, cum sunt state membre în Uniunea Europeană. Uh, adesea producătorii din anumite țări sunt extrem de izolați, nu sunt organizați și de aceea nu avem un interlocutor. Ar fi important dacă s-ar putea dezvolta astfel de uh, uh, uh organizații de producători. Uh, noi încercăm să facem asta, dar e un proces de durată. Apoi, e important să arătăm autorităților naționale sau europene că specificul nostru ține de modul de producție și nu de modul de desfacere a produselor. Uh, exemplu aici e cel al etichetării nutriționale. Ni s-au oferit uh, derogări uh, pe motivul vânzării locale cu un singur intermediar. Eu nu pot să spun că care e valoarea nutrițională a brânzeturilor mele, nu pentru că vând uh, printr-un singur intermediar sau direct? Nu pot să vă spun pentru că de-a lungul anului uh, laptele de la unul la alta se schimbă. Și caracteristicile, brânzii pe care o vând se schimbă. În plus, eu lucrez manual, cu metode tradiționale cu metode de maturare care nu sunt neapărat omogene, nu există o calibrare perfectă, așa că eu nu pot să vă spun care este valoarea nutritivă exactă a produsului meu. Și e mult prea costisitor, uh, uitându-mă la câte produse am, să analizez frecvent valoarea nutrițională și să ajustez etichetele în consecință. E un lucru care nu se înțelege. De ce s-a venit cu reguli legate de modul de comercializare, pe când fondul problemei ține de producție. Însă e un aspect important pentru sectorul nostru de activitate acesta. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru atenție. E veramente mult interesante. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această prezentare extrem de interesantă și vă felicit de asemenea și pentru că ați creat această rețea. Aș dori să începem această dezbatere. Jose Bové dorise să ia primul cuvânt, însă văd că nu este prezent. Domnul Andrie. mulțumesc în primul rând invitatului pentru această prezentare. M-a emoționat puțin această prezentare pentru că, dacă sunt bine informat, această, acest proiect pilot a fost inițiativa predecesorului meu aici. Paolo poate că ține minte de el, pentru că e vorba de Stefano Lefol. Cred că el a fost cel care a inițializat această idee cu ghidul de bune practici. El a pus pe masă ideea în mandatul parlamentar anterior. Este o reușită, așadar, tot acest proiect, tocmai ne-ați demonstrat acest lucru prin prezentarea dumneavoastră. La ora actuală discutăm foarte mult despre agricultură competitivă și ce înseamnă aceasta. Ne gândim foarte mult la viitorul PAC. Însă iată că dumneavoastră ne arătați că deviza Uniunii Europene încă este de actualitate, iar această deviză este că Uniunea Europeană este unită în diversitate. este foarte grăitor. Diversitatea agricultorilor este clară în momentul în care ne uităm la situația de pe teren și ceea ce reprezentați dumneavoastră acum este un model de agricultură la fel de competitiv ca și celelalte. Nu trebuie să punem semnul întrebării aici. Știți că acum lucrăm la un raport de, de fapt am discutat despre raportul doamnei Esther Aranz Garcia despre sectorul ovinelor și caprinilor și acolo știm că situația este foarte diferită. Avem um, zone agricole foarte diferite din punct de vedere cultural, istoric, geografic și fiecare are specificul său. Acolo de multe ori era vorba despre zonele cu relief dificil, montan sau de piemont. Iată și aici dumneavoastră ați reușit să găsiți un um, domeniu de activitate competitiv. Nu se poate să închidem ochii la acest sector. Trebuie să ținem, în, să ținem seama de acest mare grad de diversitate în rândul producătorilor de la scara europeană. Nu putem să ignorăm pledoaria dumneavoastră pentru ideea de a înțelege diversele metode de producție aceste inițiativele dumneavoastră trebuie să fie însoțite și de măsuri de la nivel european, în așa fel încât să vă putem rezolva situația. Bravo, vreau să vă spun, vă mulțumesc foarte mult, bravo, m-ați, m-ați liniștit, mi-ați demonstrat practic că nu există activități bune sau rele, sunt activități diferite. Dumneavoastră aveți uh, în activitatea pe care o desfășurați anumite specificități și Important este să vă, să vă continuați exploatația. Pe un teritoriu anume, cu acea uh, populație de capre, puteți produce brânză foarte bună și alte produse. Produse de excelentă calitate, folosind uh, metode de creștere complet diferite de cele din agricultura intensivă. Și acest lucru nu poate să facă decât bine europenilor și europenelor. José Bové, rient... Îți mulțumesc, Ric, a revenit José Bové, căruia îi dau cuvântul. Uh, bonjour. Da, mulțumesc, bună ziua. Acum 40 de ani mi-ar fi plăcut să avem un astfel de ghid de bune practici. Acum 40 de ani când am început și eu să produc uh, brânză. Mai mult decât atunci, mai mult decât atât, uh, pe atunci, administrația m-a obligat să fac niște lucruri care nu se potriveau direct cu specificul uh, exploatației mele. Acum eu sunt mai liniștit văzând acest ghid. În orice caz, situația a fost foarte dificilă în uh, toate aceste zeci de ani pentru agricultori. Și mulți și-au închis exploatațiile pentru că uh, cerințele adaptării la agricultura modernă nu puteau fi îndeplinite de către ei, nu, nu aveau capacitatea financiară și nici nu puteau să mențină coerența exploatațiilor lor. Cred că datorită muncii dumneavoastră suntem în curs de a schimba paradigma și există un aspect care mi se pare foarte interesant în ghidul acesta de bune practici. E vorba de a trece E vorba de a spune că producătorul nu va mai fi obligat să aplice reguli formale care spun că doar într-un anume fel se produce un anumit, produs. Important este să ne concentrăm pe rezultat. Și aceasta este cea mai bună practică. Trebuie să se țină seama de specificitatea producătorului și la nivel european. Și cred că este important ca mai multe administrații să accepte acest adevăr. Să se înțeleagă acest lucru și la nivelul administrațiilor locale, al departamentelor din Franța, de exemplu. Important este de asemenea că e, vor, e vorba de rezultatul unei munci colective. Mulți uh, membri din Comisia pentru Agricultură s-au implicat și aș dori să felicit mai ales o persoană pentru că a lucrat foarte mult la acest dosar fără să insiste foarte mult pe rolul său și după aceea a părăsit Parlamentul European pentru că era în pragul pensionării. Michel Dupont a fost asistentul meu care și el a lucrat foarte mult cu dumneavoastră pentru acest proiect și aș dori să îl uh, felicit pe Michel Dupont, așadar. Tout à fait. Ok, ok, ok, excusez-moi. Madame Aguilera. Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, inițiativa aceasta este foarte interesantă. Îi felicit pe Verzi pentru faptul că l-au adus alături de noi pe domnul Blanchard. Munca pe care o desfășoară el este foarte importantă. Ca membru în guvernul Andaluziei din sudul Spaniei, eu am lucrat îndeaproape pe temele acestea și m-am confruntat și eu cu problemele acestor mici artizani, mici crescători de animale. Ei doreau să crească valoarea adăugată a producției lor. După cum a spus-o domnul Bove și domnul Andrieu, ideea este minunată și mă bucură faptul că avem un rezultat pozitiv. Ne-ați prezentat aici acest ghid european de bune practici. Este o veste bună, după cum spuneam. Și Mie mi-ar fi, și și mie mi-ar fi plăcut acum câțiva ani când lucram în, în Andaluzia să avem așa ceva, tocmai pentru că ar fi fost de mare folos pentru uh, crescătorii de animale din Andaluzia. Acolo în spate avem uh, o reprezentantă din cel mai frumos oraș din lume, Granada, care uh, lucrează și ea în domeniul acesta Maria Iisus Jimenez, deci doresc să-i urez bun venit ei și tuturor celorlalți invitați care s-au așezat acolo în spate ca să asiste la ședința noastră de la Agri. Munca dumneavoastră este foarte importantă în teritoriu. Într-un sat mic, um, precum cel de unde provine Maria Jesus, din Jaén, din provincia de unde sunt eu. Deci, oamenii aceștia au un merit foarte mare ei se hotărăsc să rămână în acea zonă rurală mică și să genereze o activitate economică în așa fel încât să aibă un venit și să îmbunătățească viața poate a unui lucrător sau câtorva lucrători pe care îi angajează. Și aici importantă nu este doar valoarea locurilor de muncă, ci valoarea de coeziune pe care o creează aceste, aceste întreprinderi. Coeziune socială. Dacă ar fi mai multe astfel de întreprinderi, cu siguranță am avea o, un mai mic exod rural. De aceea trebuie să încurajăm aceste inițiative. Cred că rețeaua aceasta este un veritabil vârf de lance. Știu că sunt mișcări de genul acesta și în domeniul alimentației, care lucrează tot cu produse artizanale. Iată, deci văd că sunt anumite sunt anumiți pionieri și în domeniul brânzeturilor. Știu că Franța a inițiat acest proces iar noi am copiat foarte mult din cele ce se făceau în Franța, noi în Spania, zic. Dar mai avem o cale lungă de bătut. Noi a trebuit să punem în aplicare anumite norme pentru acest sector în uh, Spania și administrația noastră trebuia să intre în contact cu aceste întreprinderi care produceau 30 de bucăți de brânză pe zi sau 90 de bucăți de brânză pe zi și să, ele puneau pe același picior de egalitate cu marile fabrici, practic. Dar există o diferență și el, ea trebuie, ele trebuie recunoscute, trebuie recunoscute bunele practici în așa fel încât pe viitor să nu mai existe uh, agricultori care se confrunte cu problemele majore pe care le-ați menționat dumneavoastră. Aici nu trebuie să ne limităm doar la domeniul brânzeturilor, dar cred că și în domeniul celelalte produse ar trebui să luăm modelul a ceea ce ați făcut dumneavoastră aici. Ați făcut o treabă minunată, vă felicit. Și mai avem încă o provocare pe care vreau să vă prezint. Pe mine mă îngrijorează utilizarea etichetării, adică în eti- pe etichete a cuvântului artizanal Cuvântul tradițional, cuvântul artizanal, este utilizat și pe etichetele produselor în, din uh, industrie. Cuvântul acesta nu ar trebui să fie utilizat pentru ceea ce nu este chiar produs prin, prin uh, metode artizanale. Vă zic doar ca să ne gândim și la această temă, pentru că este un subiect care de multe ori uh, derutează consumatorul brânza făcută de, cresc- de micul crescător în anumite condiții speciale este cu adevărat artizanală și doar ea ar trebui să aibă această etichetă. Felicitări încă o dată dumneavoastră și le urez încă o dată bun venit la Bruxelles invitațiilor din Spania. Grazie Clara, adesso la parola. Îți mulțumesc. Clara are cuvântul domnul Buda, cum vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Îl felicit și eu pe um, colegul care ne-a prezentat acest ghid de bune practici, uh, apreciind că, da, agricultura din Uniunea Europeană, nu doar în sectorul brânzeturilor, dar mai ales aici, are nevoie de un ghid de bune practici și vă felicit pentru ceea ce faceți. Personal am vizitat uh, și în Franța, împreună cu colegul Danten, uh, unele astfel de unități de procesare și în Belgia și în, uh, și în Austria și aș putea spune că da, o bună parte a populației au nevoie de astfel de, de unități de procesare. Din păcate, în România, în anii 2007, era un adevărat sport național de închidere a unor astfel de unități de procesare pentru că nu se înțelegea acest concept, nu se înțelegea nevoia uh, de a avea astfel de unități de procesare care, iată, vin și dau valoare adăugată unor produse la nivel uh, local și de foarte multe ori acești inspectori și astăzi, de altfel, vin, fac controle și impun sancțiuni uh, fără să înțeleagă ce se întâmplă în acea unitate, pentru că acei, acele persoane niciodată n-au fost într-o fermă, n-au fost niciodată într-o um, fabrică și fac doar din punct de vedere teoretic, fără să înțeleagă în mod real care sunt problemele um, sistemului. Uh, eu vă întreb mai departe să fiți uh, încrezători în reușita dumneavoastră, pentru că noi de la nivelul Parlamentului European o să vă sprijinim ori de câte ori o să avem această posibilitate și o să, ne creăm astfel de oportunități, pentru că noi chiar credem în astfel de, de unități de procesare și aș vrea să vă întreb dacă nu ați avut în vedere uh, posibilitatea de a vă crea propriile unități de desfacere a produselor atunci când nu aveți posibilitatea să vindeți toate produsele la poarta fermei sau la uh, nivelul angrosiștilor, astfel încât să vă creeze o mai puțină dependență, să spun așa, de angrosiștii care vin să vă cumpere produsele. Uh, practic să vă creați dumneavoastră propriile magazine de vânzare a produselor în uh, zonele aglomerate. Și aș vrea să, uh, și o ultimă întrebare. Nu am văzut România pe hartă. Uh, ați avut vreun contact cu cineva în România și nu ați putut lua legătura cu nimeni acolo? Sau care este situația și de ce nu apare România pe hartă? Mulțumesc. Onorevole Petir. Doamna Petir. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Evo, čestitam... Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-l felicit pe invitatul nostru de astăzi pentru activitatea sa, pentru bunele practici pe care ni le-a prezentat uh, astăzi. Criza din sectorul produselor uh, de lapte se manifestă în toate statele membre ale Uniunii Europene. Și eu am impresia că această criză a afectat mai profund uh, statele, ultimele state care au aderat la Uniunea Europeană, țările din estul uh, Europei. În uh, Croația, de exemplu, numărul celor care se produc uh, lactate a scăzut cu 60%. Uh, anul trecut am avut importuri mai mari cu 280% față de situația din anul 2012, ceea ce ne demonstrează magnitudinea crizei din Uh, sectorul uh, lactatelor și este evident că avem nevoie de măsuri suplimentare pentru că cele de acum nu sunt uh, suficiente. Aș dori să vă întreb cum, uh, care sunt recomandările pe care le faceți dumneavoastră altor state membre, state membre care nu dispun de asemenea uh, rețele a producătorilor. Cum ar putea să ajute producătorii respectivi să se organizeze mai bine? Care considerați că ar fi măsurile de reglementare care ar trebui să fie adoptate pentru a îmbunătăți situația? Ce așteptări aveți din partea noastră, eurodeputați, din partea eurodeputaților, uh, pentru a vă facilita activitatea? Mulțumesc! Doamna Senra este ultima care are cuvântul. Bueno, eu también. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-l felicit pe domnul Blanchard. Vă felicit pentru faptul că ați venit aici ca să ne prezentați acest ghid de bune practici. Cred că mulți dintre cei care se află aici azi au uh, experiențe diferite În ceea ce privește apărarea drepturilor în acest domeniu, apărarea fermierilor, creșterea valorii adăugate și mai departe. Așadar, aș dori să vă pun o întrebare. Ce pași ar mai trebui să facă administrațiile? Ce pași ar mai trebui să facă chiar și Parlamentul European pentru a încuraja punerea în aplicare corectă a tuturor acestor norme, în așa fel încât toată lumea din întreaga Uniune Europeană să poată să meargă înainte cum trebuie. Și, în al doilea rând, mai avem o întrebare. Ce propuneri concrete aveți dumneavoastră pentru etichetaj? Trebuie să se facă o excepție, nevoie de etichetaj diferit. Cum putem aborda problema în așa fel încât să nu mai fie o problemă, o dificultate? Iar apoi, în ceea ce ne privește pe noi, pe europarlamentarii și europarlamentarele aflați aici astăzi, am constatat că toți, din toate grupurile politice, salutăm inițiativele dumneavoastră și mi-ar plăcea, de asemenea, să ne, asum, să ne asumăm răspunderea de a ne gândi împreună la metode prin care putem merge înainte. Clara Adineauri vorbea despre niște lucruri care te îngrijorează și care m-au îngrijorat și pe mine E vorba de perspectiva sindicală. Eu am făcut uh, parte din acest domeniu înainte, am lucrat foarte îndeaproape pe aceste probleme din punct de vedere sindical. Într-adevăr, de multe ori, uh, produsele artizanale, bine, avem această denumire în multe teritorii, dar cum evităm ca acest, uh, această denumire să cadă în ghearele industriei? Și cred că aici administrațiile locale joacă un rol crucial, administrațiile în general, de fapt, în momentul în care reglementează domeniul și în momentul în care fac acest lucru, trebuie să se asigure că nu cade această denumire artizanal în ghearele industriei. Am dus o luptă îndelungată și foarte importantă pentru a preveni ca denumirea de produs artizanal să nu cumva să cadă în uh, ghearele industriei prelucrătoare. prelucrătoare. Vă mulțumesc, atât am răspuns. Serra, grazie a tutti colegii. Mulțumesc, doamna Senra, mulțumesc tuturor colegilor. Am avut o ocazie minunată de a dezbate această temă. Toate grupurile au, l-au sprijinit pe, l-au sprijinit pe invitatul nostru. Acum, în încheiere, pentru câteva comentarii și pentru răspunsuri, aveți din nou cu, cu, cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Primul lucru pe care doresc să-l spun, domnule Andreu a spus că este foarte emoționat și eu sunt emoționat, nu sunt obișnuit să țin astfel de discursuri și aș dori să le mulțumesc tuturor europarlamentarilor care ne-au sprijinit de la bun început. Da, era domnul deputat pe care l-a menționat domnul Andreu, și apoi erau și câțiva deputați polonezi. Din nefericire nu am listat cu to- toate numele lor, dar vă mulțumesc. le mulțumesc oricum. Ne-au ajutat foarte mult. Îi mulțumesc și eu lui Michel Dupont, care întotdeauna a fost alături de noi, întotdeauna a fost un intermediar. De multe ori noi nu eram nici la Bruxelles, nici la Strasbourg, dar aveam nevoie de un punct de contact și el a fost acel punct de contact. Vis-a-vis de diversele chestiuni care țin de organizare și de ce România nu este încă pe harta noastră, și eh, de asemenea ce a spus domnul Jose Bove, cum că în Franța acum 40 de ani administrațiile îi dădeau bătăi de cap cu reguli proaste, bine, în Franța totuși lucrurile s-au schimbat un pic, ne-am organizat, am cerut schimbările și au fost câteva discuții cu câteva țări noi, care încă nu se află în rețea noastră. Am discutat despre problemele de pe teren. Era și România pe lista aceea, și Lituania, Estonia, chiar și Danemarca. Deci, sunt chiar mai multe țări din estul Europei oarecum care au anumite probleme și mai sunt și alte țări vizate. Lucrăm la ora actuală în așa fel încât să colaborăm și cu aceste țări. Important este um, aplicarea strictă a regulamentului. Este aceasta o problematică pentru noi vreau să repet faptul că flexibilitatea este permisă de regulamentul european, dar ea nu este aplicată în mod obligatoriu de către statele membre. Deci statele membre, vreau să spun, decid cum aplică această flexibilitate. Anumite state membre au hotărât în necunoștință de cauză sau pentru a face lucrurile mai ușoare. Știm că sunt foarte multe tipuri de administrații, sunt foarte multe niveluri de control. Uh, deci, pentru a face lucruri mai ușoare, hotărât să nu existe flexibilitate, pentru că e nevoie de mai multe competențe e pentru inspectori și pentru producători, în așa fel încât să poată discuta cei doi. Acesta este obiectul, obiectivul ghidului nostru. Încurajarea flexibilității. Și mai sunt și alte țări cu care discutăm, cu care păstrăm contactul, Bulgaria, Grecia, dar deocamdată pur și simplu sunt țări în care nu s-au organizat foarte bine uh, organizațiile profesionale ale producătorilor. O altă întrebare a fost cum putem încuraja bună organizare. E nevoie de timp. E nevoie de timp. Rețea noastră a lucrat pe acest ghid foarte mult timp. Aici uh, am lucrat atât cu experți, care sunt obișnuiți să se ocupe de mici producători și, de asemenea, au participat la eforturi mici producători care au spus că nu, eu nu pot face cu tare lucru sau nici cu tare lucru. Ei au definit în foarte mare parte condițiile de utilizare. Și atunci cum putem dialoga micii producători cu experții? Trebuie mers în țările vizate cu câțiva producători uh, motivați, în așa fel încât să îi se explice administrației din statul respectiv cum funcționează lucrurile, cum uh, ar putea fi aplicate lucrurile conform regulamentului care oferă această portiță de flexibilitate. Trebuie explicat cum uh, se poate, cum se poate aplica regulamentul. exemplu, în ateliere mici. Este o muncă, iar aceasta cere foarte mult timp. Ca să vă spun foarte direct, avem nevoie de sprijinii financiar, cum am avut nevoie și pentru acest ghid. Pentru că orice mică asociație are, um, are resurse limitate la dispoziție. În ceea ce privește etichetajul, noi avem o cerere foarte simplă, extrem de simplă. Există un articol care permite o derogare cu privire la etichetajul privind valorile nutriționale în care spune că și pentru um, unitățile mici de producție, care produc în, um, prin metode tradiționale, deci acestea îți pot avea o derogare. Ne convine acest lucru și aici să mai adăugăm faptul că trebuie să putem vinde local sau cu maxim un intermediar. Apoi, din uh, derogarea respectivă, am dorit să ștergem uh, obligativitatea de a se lega desfacerea de un sistem de comercializare. Deci noi dorim să, ne, să putem uh, produce brânza la noi în zona Rona, de exemplu la mine acasă, în Alpi, apoi sunt alți consumatori din Paris care doresc să consume brânza respectivă și persoana care va duce brânza de la mine până la Paris, acela ar fi un angrosist. Și deocamdată obligația este că angrosistul trebuie să pună, adică eu trebuie să pun valoare nutriționale pe brânză, dar nu pot face acest lucru, după cum vă explicam. Deci am dorit să facem mai flexibil acest lucru. Une première demande simple. O primă solicitare simplă, chiar dacă rămânem în contextul în care Comisia nu poate sau Europa nu poate impune statelor să aplice această flexibilitate, solicitarea ar fi uh, să spunem măcar creați un grup la nivel european, un grup de schimb de informații între inspectori și cu inspectori și producători implicați ca să facă un schimb de idei în materie de aplicare a acestor regulamente europene. Și să explice cum în anumite cazuri flexibilitatea care ar putea fi aplicată nu e aplicată și să vină inspectori din toate țările uh, să se documenteze și să vadă ce se poate face într-un caz sau în altul, măcar să începem prin acest schimb de informații uh, unde mai ales inspectorii din statele care sunt mai întârziate în ceea ce privește această aplicare să afle că flexibilitatea e posibilă și chiar recomandată. Ar fi un prim pas, dar pentru noi ar fi unul deosebit de important. Am să mă opresc aici. În concluzie, nu pot să vă spun decât că noi am încercat să imităm Europa Mare la nivelul nostru mic. E greu pentru că culturile diferă, avem diferite abordări, nu toți vorbeam foarte bine engleză la început și a trebuit să facem cu toții eforturi de a ne, ne putea strânge la altă și de a ne putea înțelege și nu-mi rămâne decât să le mulțumesc tuturor colegilor din, din statele europene pentru elaborarea acestui ghid și pentru rezultatele obținute. Vă mulțumesc tuturor! Felicitări. Felicitări! Felicitări încă o dată! în numele întregii Comisii pentru Agricultură, în numele tuturor uh, europarlamentarilor, pentru munca dumneavoastră foarte valoroasă. Dumneavoastră, ca președinte al rețelei europene, vă adresăm aceste felicitări și, de asemenea, vă rog să le transmiteți tuturor colegilor dumneavoastră care lucrează în teritoriu, pentru că merită aceste felicitări. Am terminat cu ordinea de zi pentru astăzi. Nu uitați de degustarea de brânzeturi oferită de rețea europeană va avea loc la etajul 3, în, uh, deci la restaurantul de la etajul 3 din clădirea Ian, la ora 6. Având în vedere că am schimbat un pic uh, calendarul, adică um, programul, terminăm mai repede, dar nu uitați că degustarea va avea loc la ora 6, la etajul 3, din clădirea Ian. Acolo trebuie să fim cu toții prezenți, iar apoi mâine la ora 9 va continua ședința cu domnul președinte Sikierski, care va reveni. Mulțumesc încă o dată.